welcome. Bine ați venit. Îmi cer scuze că nu sunt prea mulți membri prezenți în sală, dar ca de obicei știți că reuniunea va fi transmisă pe internet, deci cei care lipsesc pot să o vadă și ulterior înregistrată. Această reuniune este organizată în contextul adoptării recente de către Comisia unei propuneri privind o nouă directivă și un nou regulament privind uh, inside dealing și uh, abuzul de poziție dominantă. Trebuie să analizăm aceste propuneri și să vedem dacă se ține cont de evoluțiile cele mai recente ale pieței și dacă se răspunde la deficiențele din directiva existentă. Arlene McCarthy este raportoare la Parlament și îi voi da cuvântul mai întâi lui Arlin pentru câteva observații introductive cu privire la subiectele care o preocupă. And... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mă încântă faptul că avem în rândul nostru experți uh, de seamă care să ne oferă informații importante. Mă bucur de asemenea că există și persoane în sală care să asculte intervențiile. Pentru noi e un proces de înțelegere a problemei în ceea ce privește abuzul de piață, uh, manipularea pieței și ceea ce se întâmplă în piață. Am avut deja o directivă, directivă în acest sens și acum Comisia intenționează să o revizuiască și să o transforme într-un regulament. Problema e sensibilă. Având în vedere aceste lucruri, am uh, discutat deja cu un grup de experți înainte de această reuniune în camera. Am fost interesată să constat că în anumite state membre au luat directiva și au placat-o cu aur, supra-implementând-o. Uh, există informații cu privire la sancțiunile ce trebuie impuse în momentul în care se face abuz pe piață și e foarte bine că se întâmplă asta. Doar patru state membre au uh, uh, prerogative judiciare aici. Uh, în rest se ocupă poliția, dar nu întotdeauna într-o manieră eficientă. Salutăm așadar propunerea Comisiei Vrem să ne asigurăm că regulamentul și directiva sunt acte normative funcționale. Vrem să consolidăm regimul și să revizuim directiva, mm, pentru că acest cadru pentru uh, directiva pentru, privind abuzul de piață se încadrează perfect în cadrul, uh, uh, în cadrul de cunoștințe financiare. Știm de asemenea că tendințele tehnologice pe piețele mult mai globalizate și uh, integrate la nivel mondial necesită noi platforme. Posibilitățile pentru abuzul de piață s-au multiplicat, lucru care ne-a fost confirmat și la masa rotundă. Um, de asemenea, locurile de tranzacționare au crescut ca număr. Asta nu înseamnă că crește abuzul, ci crește, în primul rând, problema monitorizării abuzului și a detectării acestuia. Prin urmare, trebuie să uh, analizăm abuzul de piață în toate domeniile. Numele grupului meu susțin că ar trebui să avem uh, în condiții egale pentru toți în ceea ce primește implementarea, fiindcă, până la urmă, locurile de tranzacționare sunt în concurență unele cu celelalte și nu se poate ca unii să aibă răspundere de reglementare mai mare decât alții. Așa că salut inițiativa Comisiei de a actualiza acest cadru și de a-l extinde, adăugând elemente inovatoare pentru a, uh, pentru a soluționa problema abuzului în uh, comerțul cu frecvență ridicată. Am, din câte am înțeles, um, vor apărea modificări în această propunere. Pentru noi, cele mai importante se referă la extinderea uh, domeniului de aplicare, extinderea uh, definițiilor a ceea ce se întâmplă pe piața informațiilor ce circulă din, prin interior, măsurile de prevenire și detectare a abuzului de piață, măsuri de a uh, da publicității informații uh, importante, uh, politică în ceea ce privește pe denunțători și emiterea de sancțiuni penale și administrative. Pentru noi e foarte important că propunerea a fost extinsă pentru a trata toate tranzacțiunile din MIFID. Ne bucură faptul că a fost extinsă legislația în acest sens și pe plan național. Uh, Salutăm faptul că sunt incluse și certificatele de emisii și că, de asemenea, uh, comerțul de mărfuri este și el avut în vedere. E foarte important să lucrez cu domnul Ferber, care e raportor pentru MIFID, pentru a avea consistență și pentru a evita arbitrajul de reglementare. După cum am spus, pentru noi toți mesajul a fost foarte clar. Creșterea numărului locurilor de tranzacționale face să fie mai dificil să detectăm și să monitorizăm abuzul de piață. Oare avem uh, nevoie de... Mm, și se pune desigur întrebarea dacă avem uh, nevoie și de facilități organizate de comerț în uh, directiva MIFID. Mă bucură faptul că avem alături de noi astăzi uh, experți de calitate care să ne ajute pe mai departe. Mulțumesc, Carlin, spune președinta. Urez bun venit încă o dată vorbitorilor noștri. Ne încântă prezența dumneavoastră. Cel mai bine este să intervină fiecare vorbitor în ordinea în care apar menționați pe agenda. Văd că vorbitorii sunt de acord cu această propunere. V-aș ruga să nu vorbiți mai mult de 5 minute. Dacă aveți 7 uh, minute, o prezentare de 7 minute, va trebui să tăiați din ea, nu puteți să vorbiți pur și simplu mai repede, fiindcă avem și interpretare și până când ajung eu să vă întrerup, să vă spun să vorbiți mai rar, deja pierdem alte 30 de secunde, așa că v-aș ruga să vă încadrați în timp și să nu turuiți. Are cuvântul Guy Sears, care este directorul uh, unei asociații, uh, asociației Wholesale Investment Management și uh, vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, stimați deputați, pentru că ne-ați invitat astăzi aici. Asociația noastră reprezintă manageri de active și manageri de fonduri, care gestionează cam 4,7 trilioane de euro în Regatul Unit. E vorba de active ce aparțin unor clienți, dintre care mulți reprezintă fonduri de pensii și investitori cu deamănuntul. Membrii noștri sunt agenți și nu fac uh, tranzacționare uh, în nume propriu. Reglementarea cere ca membrii noștri să acționeze în cele mai bune interese ale clienților și să reprezinte cele mai înalte standarde de executare. Trebuie să activeze profesional, corect și onest. Noi dorim ca brokerii pe care îi folosim și piețele pe care descoperim piețe și firmele în care investim să dea dovadă de standarde înalte de comportament și de onestitate. Membrii noștri sunt angajați uh, față de un uh, regim puternic față de abuzul de piață din vremuri memoriale. Nu avem doar acțiunile sau creditele companiilor, noi avem și un dialog regulat cu acestea uh, prezentându-le preocupările noastre și punând întrebări ca să ne asigurăm că obținem valoare pentru clienții noștri. După cum știți, Comisia și Parlamentul revizuiesc în mai multe domenii guvernanța corporativă și, de asemenea, încrederea exagerată acordată agențiilor de rating. Este necesar ca managerii să obțină și să evalueze o gamă largă de informații privind emitenții și noi uh, și uh, autoritățile de reglementare încurajăm această practică. Susținem prevederile privind tranzacționarea pe piețe reglementate și, de asemenea, cele care sunt reglementate conform sistemului multilateral de tranzacționare. Noi uh, ne ocupăm de uh, AIM, piața de IMM-uri operată de Bursa din Londra și credem că acest procedeu trebuie să continue. Nu dorim să creăm o piață falsă prin tranzacționarea în afara Uniunii Europene. Însă luăm notă de preocupările referitoare la faptul că propunerea are un efect extrateritorial foarte extins. De exemplu, include tranzacționarea pe piața australiană dacă o acțiune de acolo este tranzacționată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare din Uniunea Europeană. Ne interesează și uh, uh, facil- și sistemul organizat de tranzacționare. Ne interesează însă foarte mult ce anume va intra în această categorie și uh, ce instrumente vor fi urmărite. Dorim ca măsurile să fie proporționale pentru toate aceste instrumente posibile. Însă trebuie să fie clar dacă uh, sistemul organizate tranzacționare este proporționat, trebuie ca uh, valorile mobiliare tranzacționate acolo să poată fi tranzacționate și pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare. Credem că propunerile privind IMM-urile au oarecare forță. Susținem ridicarea birocrației de la toate, pentru toate companiile și mai ales pentru IMM-uri, însă uh, Uh, practica de insider dealing sau manipularea uh, piețelor nu poate fi acceptabilă, nici chiar dacă emitentul este un IMM. Această propunere include toate exemplele de comportament inacceptabil, însă există și un tip de comportament care ar putea fi considerat acceptabil, dar credem noi că trebuie să fie uh, interzis. Este imposibil ca uh, companiile de management de active să-și continue practicile actuale, întâlnindu-se cu companiile în care investesc, să discute cu uh, managementul de nivel înalt și cu brokerii. Niciodată nu pot fi sigur că informațiile ce le sunt transmise în cursul întâlnirilor sunt relevante sau irelevante pentru investitori. Aceste reuniuni pot fi considerate insider dealing de asemenea, e greu să ne dăm seama cum cineva care ar primi o astfel de informație ar putea scăpa după aceea de ea, dat fiindcă companiile nu au intenția să facă publică informația respectivă. Susținem abordarea uh, din Regatul Unit, nu spunem că trebuie extinsă la întreaga Uniune Europeană, însă o susținem. Există un test privind uh, informațiile relevante care nu sunt disponibile la modul general Însă, așa cum este utilizat acum acest test în, în Regatul Unit, există o cerință și anume ca informația respectivă să fie considerată de un utilizator obișnuit al pieței ca o uh, scăpare a persoanei vizate, o scăpare în observarea standardului de comportament la care avem dreptul să ne așteptăm. Am preferat să se renunțe la articolul 6.1e, care ă, nu care privește extinderea informației. Preferăm să fie eliminat decât să, fie, să poată fi utilizat în alte moduri. Și putem reveni asupra acestui punct. În legătură cu Spector, cu cazul Spector, informații și cauzalitate. Înseamnă oare uh, că faci insider dealing dacă acționezi pe baza informației sau în posesia informației? noi credem că trebuie să fie vorba de persoane care activează pe baza informației, nu neapărat în posesia informației. Însă acest lucru nu împiedică codecizia ca în ă, mă scuzați, ca un tribunal să decidă că o persoană care avea o informație a și folosit-o, poate nu a folosit-o. Testele juridic trebuie să, fi, să fie mai clar exprimate. În legătură cu uh, așa numitele ziduri chinezești, credem că aceste prevederi sunt mult prea ridicate. Cer, se cere ca firmele să garanteze că toți cei, la, cei despărțiți de un astfel de zid nu intră în contact unii cu alții. Este foarte greu. În legătură cu high frequency trading vom reveni la acest subiect pentru că uh, nu înțelegem neapărat de ce este nevoie să identificăm acest subiect odată ce uh, progresăm. Mai sunt și niște paradisuri incluse în această directivă care am dorit să treacă și în directiva revizuită. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Știu că 5 minute nu e mult, Poate că veți mai reuși să mai adăugați ce ați uh, lăsat uh, pe din afară când ajungem la întrebări. Are acum cuvântul Etienne Valence, uh, șef adjunct la Equities Compliance de la BNP Paribas. Vă mulțumesc. BNP Paribas, ca firmă de investiții, salută propunerea în ceea ce privește regulamentul și directiva pentru abuzul de piață, pentru că trebuie să completăm cadrul de reglementare, incluzând uh, produse financiare de o gamă largă, care să cuprindă și mărfurile, și să îmbunătățim situația în ceea ce privește uh, supervizarea, um, supervizarea um, facilităților organizate de um, comerț. Uh, discutăm despre faptul că acum există opacitate la nivelul uh, participării pe piață și la nivelul emitenț- emitenților. Noi uh, noi considerăm că trebuie să sporim măsurile represive, să combinăm sancțiunile administrative cu cele penale. Noi considerăm că în toate statele membre Există o prerogativă directă sau indirectă de a lua anumite măsuri administrative în cazul abuzului de piață, fără a se ajunge neapărat în instanță, deci fără a implica judiciarul. Suntem uh, precauți în ceea ce privește revizuirea unor concepte catch-all, atot cuprinzătoare. Uh, de exemplu, ce înțelegem prin inside information? Noi înțelegem că e vorba de produsele derivate, de bunuri și de uh, emisiuni, însă considerăm că trebuie să se respecte principiul de, uh, informația trebuie să fie pertinentă chiar dacă nu este disponibilă publicului. Asta în ceea ce privește anumite instrumente financiare care să lărgească noțiunea de inside information. Pentru noi acest lucru este foarte important. Deci, pentru a avea o abordare consistentă, trebuie ca doar uh, materialul care nu este dat publicității, care este sensibil, să fie inclus în acorduri de insider dealing. De asemenea, Uh, vizăm și o definiție mai amplă a manipulării pieței. De exemplu, aici trebuie să fie inclus și, inclusă și noțiunea de comportament. Am vrea ca comportamentul să fie mai bine definit în directivă. Nu avem nicio problemă, nu avem nicio noțiune specifică în ceea ce privește um, problemele ce apar cu comportamentul. Noi oricum ne adresăm forței de reglementare în orice caz. De asemenea, în ceea ce privește practicile de piață, în, uh, în uh, directiva 1 uh, exista noțiunea de safe harbor. Această noțiune este mm, acceptată în Franța la ora actuală și face ca lichiditatea să fie asigurată doar pentru lucrurile care există deja în stoc, mai ales pentru IMM-uri. În ceea ce privește practicile pre-marketing sau pre-sounding, acestea nu sunt reglementate astăzi, nu sunt uh, reglementate la nivel european. Ar trebui să fie parte din directiva pentru abuzul de piață, deoarece e nevoie să existe condiții egale pentru toți și e mult mai bine să se întâmple asta, mai ales pentru uh, transparența piețelor primare. La final aș dori să mă refer la HFT cu câteva comentarii. Nu e o activitate nouă, există deja de 20 de ani. Înainte se numea arbitraj. Însă, date fiind evoluțiile tehnologice combinate cu uh, proliferarea locurilor de tranzacționare alternative, subiect al MIFID 1, au apărut uh, tot felul de posibilități de arbitraj algoritmic. De asemenea, în spatele HFT se află foarte multe practici agresive ca strategie. De exemplu, single stock arbitraj versus arbitraj uh, la nivelul indicelor. E foarte dificil așadar să estimez care este situația. Există de asemenea și foarte mulți actori pe piață. Avem băncile reglementate, firmele de investiție versus uh, fonduri care sunt uh, mai mult sau mai puțin reglementate și în jurisdicții mai mult sau mai puțin uh, reglementate și ele. De asemenea, pentru bănci sau pentru firmele uh, reglementate din Uniunea Europeană există deja transparență. Avem de asemenea și tranzacționarea algoritmică care poate să aducă lichiditate pe piață și care poate să facă ca piața să funcționeze mult mai bine reducând spreadurile. Nu avem vreo dovadă că această activitate, dacă este executată așa cum trebuie de profesioniști și dacă este monitorizată, ar fi, uh, de, ar fi uh, uh dezavantajoasă pe piață. Cel puțin asta ne spune un uh, studiu SIFMA, SIFMA fiind o asociație din SUA, din decembrie 2001, precum și un studiu AMF uh, din 2011. Uh, Uh, nu sprijinim ideea unor uh, limite artificiale, ci uh, considerăm că trebuie emise certificate specifice pentru firmele implicate în comerțul HFT, inclusiv pentru firmele care sunt mai puțin reglementate astăzi, de exemplu fondurile de investiții din terțele state. Forța de reglementare trebuie să aibă capacitatea să verifice dacă firmele acestea sunt echipate cum trebuie în ceea ce privește monitorizarea și supervizarea, astfel încât să fie prevenită din start, să fie prevenit din start abuzul pe piață. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Trecem acum la subiectele 1 și 2. Are cuvântul Carmen de Noia, care este raportor uh, pentru uh, abuzul de piață. Aveți cuvântul. Dear Madam Rapporteur, Mulțumesc, doamnă președintă, domnule, doamnă raportoare, stimați deputați. Este o onoare să prezint câteva observații cu privire la revizuirea cadrului uh, legat de abuzul de piață. Regulile existente sunt doar necesare, nu și o condiție suficientă. Acestea trebuie să fie foarte clare Trebuie să se uh, evite uh, nesiguranța în interpretare. Uh, regula- reglementările trebuie să fie însoțite de o supraveghere eficientă. S-a hotărât ca informațiile privilegiate să fie baza pentru uh, tranzacțiile de inițiat și pentru obligația de publicare. Coincidența aceasta de noțiuni a dus la foarte multe nesiguranțe juridice, pentru că în multe țări abuzul de piață era deja o, o, o um, sancțiune penală. Pentru a rezolva nesiguranțele, multe state membre nu au aplicat pur și simplu directiva sau uh, au ocolit-o Uh, cu uh, orientări ale autorităților lor competente, ceea ce nu a fost deloc util atunci când uh, s-a abordat, s abordat infracțiuni penale. Regulamentul acesta are meritul de a recunoaște diferența între diferențierea necesară extinde noțiunea de informație clar, uh, de inițiat, introducând un nou articol 6.1. Acest articol nu a fost niciodată supus consultării de către Comisia Europeană și introduce noi cazuri de informație privilegiată. Cerința de a fi precis și uh, sensibilitatea prețului. Este bine ca abuzurile de piață să fie considerate infracțiuni penale, însă încălcările trebuie să fie descrise cu toate detaliile, în așa fel încât cetățenii să înțeleagă când comit un abuz și când nu. Lipsa de certitudine și extinderea um, Uh, încălcărilor acestora, uh, transformarea lor în infracțiuni penale, pot uh, duce la limitarea tranzacționării de către intermediarii financiari. Aceștia pot să simtă că sunt restricționați în abilitatea lor de a tranzacționa. Noul articol 6.1 ar trebui să fie șters. Obligația de publicare de la articolul 12 ar trebui să țină cont de vechea definiție a informației de inițiat din directiva 2001-34-CE. În, caz, în orice caz, uh, cererea ca uh, compania cotată să nu, ducă în, uh, să nu inducă în iroare publicul ar trebui să fie modificată pentru ca companiile să poată publica negocieri um, numai când au uh, un grad suficient de siguranță. Este important de asemenea ca atunci când uh, un ofertant vrea să uh, facă o achiziție, să nu fie uh, supus la obligația uh, publicării. Nici în cadrul uh, MAD, nici în propunere, nu se uh, vorbește despre cum trebuie abordate zvonurile. Există nesiguranțe pentru că uh, companiile ar putea să uh, transmită informații care nu sunt încă sigure. Un emitent e mai bine să nu uh, publice informații decât să riște să publice informații care induc în eroare. Propun ca companiile cotate să fie obligate să facă comentarii doar dacă sunt îndeplinite două condiții. Zvonul este adevărat și nu există mișcări anormale ale prețurilor sau cantităților. Altfel, ar trebui să se permită politici no comment. În ceea ce privește tranzacțiile managerilor, ori de câte ori se atinge un prag, calcularea pragului trebuie să pornească din nou de la zero până când se atinge, ajunge din nou la limită pentru a evita notificările nesemnificative către autoritățile de reglementare. Termenul pentru comunicare a fost uh, redus de la 5 zile lucrătoare la 2 zile lucrătoare, ceea ce poate duce la dificultăți. În ceea ce privește listele, utilitatea acestora a fost pusă sub semnul întrebării. Listele uh, de inițiați ar trebui simplificate pentru toate companiile cotate. În sfârșit, în ceea ce privește sistemele multilaterale de tranzacționare, simplificările propuse în uh, cadrul uh, uh, cu privire la abuzul de piață nu sunt atât de relevante. Companiile care aleg uh, sistemele multilaterale de tranzacționare o fac pentru că regulile sunt mai puțin costisitoare. Intermediarii și investitorii știu acest lucru. Este posibil să se extindă regulile cu privire la abuzul de piață în astfel de cazuri, însă impunerea de obligații de publicare limitează posibilitatea IMM-urilor să ridice capitaluri. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Can I sort of remind you again when you're reading? Vă amintesc încă o dată că atunci când citiți, citiți mai repede decât uh, ați vorbi liber. Vă rugăm să încercați să citiți mai lent. Urmează Patrick Young, care este consilier în domeniul piețelor financiare și expert în problematica IMM-urilor. Mulțumesc, mă bucur să mă aflu azi aici și să iau cuvântul în fața comisiei dumneavoastră și să discut cu dumneavoastră subiectele foarte interesate, interesante legate de abuzul de piață și mai ales legate de IMM-uri. Am ajuns într-o minunată lume nouă în ultimii 15 ani prin intermediul impactului uh, tehnologiilor rețelelor, cum este internetul. Astfel, uh, toate piețele financiare au început să funcționeze în alt fel. Această evoluție e foarte interesantă pentru că a permis uh, șansa să se deschidă o nouă lume pentru finanțarea IMM-urilor. Și în acest scop, Comisia europeană ar trebui să fie aplaudată pentru eforturile de a încerca să prezinte un nou sistem de operare. Remarcele mele se vor referi doar la IMM-uri și nu doar la piețele acestea existente, cum este bursa de la Varșovia în Europa de Est și bursa uh, de la Londra, AIM, care sunt rezultatul unor uh, încercări de a crea instanțe de tranzacționare pentru IMM-uri. Aș vrea să ne referim și la schimburile de microcapital și la piețele foarte mici care pot exista acum datorită internetului. În acest scop știm că uh, McHenry Bill din uh, America a pro, uh, permis finanțări de un milion de dolari și chiar de două milioane de dolari pentru IMM-uri, într-un mod foarte ușor. Trebuie să vedem un pic altfel uh, lumea IMM-urile, IMM-urilor, pentru că acestea au nevoie de un alt cadru reglementativ. Trebuie să subliniez că acest lucru nu înseamnă că ele nu au nevoie de niciun fel de cadru reglementativ, ci trebuie să opereze într-un alt fel de cadru, un cadru operativ, dar care să nu aducă costuri suplimentare acestor uh, întreprinderi. Și în acest uh, mod, spre deoseb... la fel, mă scuzați, ca alte burse mai mari, bursele pentru IMM-uri sunt uh, unele foarte adecvate care trebuie să aibă un punct unic de reglementare și un punct unic de date pentru bursa principală, ca să poată fi raportat abuzul de piață dacă tranzacționarea se petrece în afara bursei. Simplitatea noului tip de microtransacționare, cum aș dori eu să numesc acest sistem multilateral de tranzacționare pentru IMM-uri, ar presupune o, un singur set de reguli și mai puține uh, dispoziții privind uh, insider dealing și așa mai departe, cum se prevede în uh, propunerea comisiei. Foarte multe din uh, aceste uh, instanțe de tranzacționare vor uh, fi foarte utile pentru IMM-uri. Așadar, ajungem la un moment în care pentru dezvoltarea micilor companii trebuie să creăm acest sistem de platforme puțin reglementate, similare cu sistemele multilaterale de tranzacționare. Și salut ideea reglementării proporționate pentru IMM-uri din proiectul actual, pentru că acestea au nevoie de finanțare, au nevoie de surse de capital alternative, mai ales acum uh, în această situație de criză, iar noi, cetățenii Uniunii Europene, trebuie să avem cât mai multe șanse de a finanța întreprinderi. În acest sens, ideea de a avea un punct unic de reglementare europeană pentru fiecare sistem multilateral de tranzacționare pentru IMM-uri este foarte importantă pentru că va aduce o abordare un pic mai simplă pentru aceste IMM-uri până când ele vor avea succes și se vor putea înscrie la bursă în uh, burse mai uh, prestigioase, cum este bursa din Londra sau Nasdaq și așa mai departe. Pentru toate IMM-urile, această perspectivă este foarte interesantă și noi dorim, uh, pentru că suntem și mici, dorim să și respectăm timpul. Vă rog, doamnă președinte, să continuați dumneavoastră și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Este un subiect foarte interesant. Mulțumesc, trecem acum la Anica von Hartmann, șeful de la Surveillance Nordics, Nasdaq OMX. Thank you, Patrick, for the kind words. Good. Mulțumesc pentru prezentare. Bună ziua, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. E onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici. În Europa, Nasdaq OMX operează pe piața valorilor mobiliare din zona Baltică, din uh, nordul Europei și din Islanda. Uh, noi uh, suntem activi pe șapte piețe, listăm la bursă companiile mari și mici și uh, oferta noastră contribuie la finanțarea economiei într-o manieră transparentă care sprijină creșterea. O precondiție pentru asta este să existe încredere în aceste pieți, piețe. În afară de Islanda, Supravegherea e integrată la nivel transfrontalier pentru piețe. Avem o soluție pentru nordul Europei și una pentru zona Baltică, iar eu sunt responsabilă pentru nordul Europei. În nordul Europei Uh, centralizăm uh, supravegherea în termen real în Suedia și dacă detectăm ceva suspicios, atunci investigăm totul la nivel local. Supravegherea emitenților în raport cu legislația și uh, codul nostru de conduită e făcută la nivel local, iar toate datele suspicioase sunt transmise mai departe supervizorului local. În ceea ce privește mărfurile, noi operăm în Norvegia și în Regatul Unit Uh, supravegherea pe aceste piețe, mm, pentru aceste piețe e centralizată în Norvegia și totul ține de răspunderea mea. Noi credem că supravegherea reprezintă o condiție sine qua non, o precondiție pentru ca mm, piața să funcționeze. Noi nu privim supravegherea ca fiind un cost care trebuie minimizat. Ba din potrivă, supravegherea este un bun de preț care aduce plus valoare ofertei Nasdaq OMX pe piață, ca operator de piață, contribuie la tranzacționare echitabilă și corectă și aduce încredere în piețe. Sigur că noi vrem să devenim din ce în ce mai eficienți. Supravegherea între piețe e o zonă care trebuie și poate să fie îmbunătățită, pentru că la ora actuală piețele sunt fragmentate în Europa. Am făcut foarte multe, însă vrem să facem și mai multe. Salutăm propunerea Comisiei pentru a îmbunătăți armonizarea în ceea ce privește uh, implementarea de sancțiuni. Nu trebuie să existe niciun fel de turism judiciar în Europa, date fiind uh, sancțiunile mai slabe din anumite regiuni. Dat fiind că sistemele judiciare din Europa sunt diferite, nu va fi posibil și nu este nici dezirabil să avem armonizare 100%. Doresc astăzi să mă axez pe cea mai mare problemă, în opinia mea, detectarea. Cea mai importantă lacună în ceea ce privește supravegherea piețelor este sistemul slab în ceea ce privește detectarea neregulilor într-un mediu fragmentar. Aici sunt vizate directiva pentru abuzul de piață și MIFID. Două puncte vreau să menționez. Cea mai importantă deficiență este lacuna în ceea ce privește supravegherea în timp real. Astăzi piața monitorizează doar domeniul în care se activează, în care operează. Și tocmai de aceea nu avem supraveghere în timp real. Sistemul uh, asigură cooperarea între organele de reglementare și există un schimb de rapoarte de tranzacționare astfel încât uh, putem să ne implicăm în anchete ad hoc. Dar asta nu include și supraveghere în timp real, de exemplu în contabilitate. Poate să apară manipulare la nivel cross-market și putem să ne aflăm foarte în urmă cu detectarea. Propunerea Comisiei MIFID 2 recunoaște această problemă, dar nu este îndeajuns. Am discutat cu alți operatori de piață uh, și am uh, fost de acord că această lacună e problematică, mai ales în ceea ce privește facilitățile multilaterale de tranzacționare. Iată ce cred eu că este soluția cea mai bună. Piața primară pentru fiecare sector, de exemplu pentru Nokia Uh, avem uh, piața primară de la Helsinki, ar putea să fie numită ca fiind piața răspunzătoare pentru supraveghere uh, în domeniul său, indiferent de locul de tranzacționare din care se efectuează comanda. Piața primară trebuie să fie răspunzătoare pentru că e în măsură să fie, dat fiind că are un dialog deschis cu emitenții a avea un singur loc de tranzacționare care să facă o supraveghere în timp real ar uh, ajuta la detectarea într-un stadiu incipient a problemelor. Tehnologia nu este în opinia noastră o problemă. Există sisteme care pot să monitorizeze tranzacționările care au loc în același timp în mai multe locuri de tranzacționare. După cum am spus, la Nasdaq OMX ne-am centralizat uh, supravegherea în timp real, dar pentru ca asta să se întâmple la nivel cross-market uh, și să fie făcută de diferiți operatori, consumatori, trebuie să um, îndeplinim mai multe precondiții. Trebuie să avem piața primară pe, responsabilă pentru supraveghere, trebuie ca locurile de tranzacționare să coopereze între ele și să facă schimb de informație. Asta înseamnă să îndepărtăm uh, obstacolele de reglementare care stau în calea fluxului informațional. Trebuie să alocăm și costurile ca să vedem cum ne împărțim factura și apoi au problemele legate de transferul de date. Asta e foarte important. Locurile de tranzacționare trebuie să împartă informațiile unele cu celelalte. Un punct de pornire ar fi să să punem la comun doar o parte din informații și uh, această informație să fie utilizată într-un singur scop bine predeterminat. Aș vrea să vă spun că există și condiții în ceea ce privește conflictele de interese incluse în MIFID 1, așa că uh, forța de reglementare și de legiferare a dorit să trateze acest subiect uh, cum trebuie. În al doilea rând, trebuie să îmbunătățim calitatea și cantitatea datelor. Salut faptul că uh, a fost extinsă raportarea în ceea ce privește tranzacționările, dar e foarte clar că trebuie să intervenim la nivelul calității. Autoritățile trebuie să poată să compare datele de la diferitele locuri de tranzacționale. O mai bună calitate înseamnă și o consolidare mai bună în beneficiul participanților la piață. Dar nu despre asta vorbim astăzi la această audiere. Abuzul de piață astăzi este foarte bine organizat și profesionist chiar. Pentru a combate această probleme trebuie ca noi toți să depunem efort la comun și să fim și noi la fel de bine organizați. Trebuie să supervizăm ceea ce se întâmplă, să implementăm actele normative pentru că acestea sunt cheia succesului. Pentru a fi eficienți trebuie ca autoritățile să aibă toate prerogativele necesare în anchetă, trebuie să aibă un instrumentar eficient și rapid la nivel transfrontalier. Astfel, um, am reușit uh, să rezolvăm problemele și, sigur, am putea să facem mult mai bine dacă ar exista armonizare. În ceea ce privește sancțiunile penale um, și răspunderea companiilor, când o persoană într-o funcție de conducere a făcut abuz de piață, trebuie ca aceasta să răspundă în fața legii. Lipsa controlului în asemenea situație ar putea să cauzeze probleme persoanelor juridice. Iată, un subiect extrem de problematic și care trebuie abordat pentru că putem prin intermediul acestuia să combatem foarte eficient abuzul de piață. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumim și noi și acum are cuvântul uh, Rodrigo Benaventura, care este uh, de la European Securities Markets Authority, ESMA sau AFMP. Domnule președinte, domnule raportor McCarthy, Vă mulțumesc uh, pentru că m-ați invitat să iau cuvântul. Regulile propuse de comisie consolidează regulile care funcționau și asigură un progres în domenii în care era nevoie de progrese. Un, un element cheie este includerea majorității regulilor într-un regulament, ceea ce asigură armonizarea la nivelul Uniunii Europene. Înainte de a mă concentra asupra aplicării și sancțiunilor, dați-mi voie să uh, menționez uh, alte puncte de pe ordinea de zi a audierii de astăzi. Este esențial să ne asigurăm că regulile cu privire la obligația de supraveghere se aplică tuturor uh, locurilor de tranzacționare și sunt aliniate la definițiile și dispoziție MIFID. MAD și MIFID sunt strâns legate și este important să ne asigurăm că continuă să fie. De exemplu, datele cu privire la tranzacții, conform MIFID, sunt folosite în special de către autoritățile de supraveghere ale abuzului de piață. Colectarea datelor de identificare ale clienților. Președinta roagă vorbitorul să uh, vorbească mai lent. Colectarea datelor de identificare ale clienților este un element uh, care îmbunătățește calitatea și precizia supravegherii abuzului de piață. Uh, tranzacționarea este astăzi mai fragmentată și mai automată decât uh, atunci când a fost adoptat MAD în 2003. De aceea e nevoie de schimbări în metodele de supraveghere pentru a detecta abuzul de piață. Totuși, nu considerăm că o reformă radicală a structurii de supraveghere este necesară. Considerăm că cele trei niveluri de detecție, firmele, locurile de tranzacționare și autoritățile de supraveghere, aceste trei niveluri, deci, pot continua să funcționeze drept un cadru adec- adecvat dacă modernizăm sistemele și procedurile pentru a detecta conduitele ilicite. În ceea ce privește HFT, tranzacționarea cu viteză mare, trebuie să adaptăm catalogul de practici la mediul de tranzacționare. Este important însă și ca regulamentul să fie uh, actualizat prin acte delegate sau uh, standarde tehnice de reglementare la realitatea de tranzicționare a viitorului și uh, liniile orientative ale AEVPM uh, joacă un rol în acest sens. În ceea ce privește prerogativele autorităților competente, E nevoie de instrumente complete pentru a lupta împotriva abuzului de piață. Iată de ce salutăm includerea explicită a accesului la telefon și la um, traficul de date, deoarece este esențial pentru anchete um, chiar dacă prezintă conflicte în anumite țări cu regimul de protecție a vieții private uh, online. Este esențial să ne asigurăm că aceste măsuri sunt uh, uh, aplicabile. În ceea ce privește sancțiunile, salutăm introducerea criteriilor comune pentru a determina sancțiunile, precum și lista comună de conduite sancționabile. De asemenea, salutăm uh, introducerea sancțiunilor minim-maxim pentru a evita orice tip de arbitraj deși uh, poate că ar trebui analizate mai de aproape sumele. AEVMP uh, lucrează la un raport cu privire la utilizarea prerogativele de, de sancționare și sperăm că îl vom finaliza rapid și uh, vom putea transmite rezultatele acestui comisii. În sfârșit, în ceea ce privește introducerea sancțiunilor penale, înțelegem logica care stă la baza acestei propuneri, și anume de a transmite potențialilor infractori mesajul că aceste comportamente sunt uh, foarte grave și să se protejeze poziția Europei ca piață financiară de prim rang. Însă atunci când elaborăm aceste dispoziții, trebuie să ținem cont de două aspecte. În primul rând, regimurile de sancționare uh, generale, administrative, sunt destul de diverse de la țară la țară. Al doilea aspect este că autoritățile de supraveghere în domeniul valorilor mobiliare au uh, elaborat capacități uh, și sisteme pe care le aplică eficace pentru a sancționa aceste conduite prin proceduri administrative. Iată de ce definirea uh, infracțiunilor penale este compatibilă din punctul nostru de vedere cu menținerea unui regim administrativ și uh, este important să existe o marjă de manevră și o flexibilitate suficiente pentru ca autoritățile de reglementare să decidă care este cea mai bună cale de urmat, administrativă, penală sau ambele, în funcție de caz. Felul, uh, definirea conduitei uh, de tip penal este esențială și e nevoie de um, eforturi în acest sens. Mulțumesc. Am observat că aveți prezentări scrise. Ar fi interesant să le primim pentru a ne putea uita pe texte, pentru că nu putem scrie atât de repede. Vă rog să ridicați mâna dacă vreți să luați cuvântul. Turned... Doamnă McCarthy, da, am să pun doar o întrebare foarte simplă, pentru că în mai multe intervenții a apărut acest subiect și cred că e o preocupare la care trebuie să răspundem prin această legislație. Și anume că unii dumneavoastră cereți eliminarea acestei chestiuni de referitoare la informații relevante, adică articolul 6.1. Voiam să vă întreb, nu sunteți de acord cu faptul că, dat fiind nivelul de sofisticare și de viteză pe care îl capătă tranzacțiile, este necesar? Nu credeți că ar trebui, de fapt, nu vreau să spun că ar trebui poate să interzicem high frequency trading, dar cred că legislația este destul de specifică. Anumite practice, practici pot fi abuzive și cred că e important să tratăm această problemă. Ca să revin la ce spunea domnul Rodriguez după ce am răspuns domnului de la BNP Paribas, trebuie să se acorde flexibilitate legislatorului pentru că um, abuzul de piață capătă evoluții foarte sofisticate și deci poate că unele informații sunt relevante, dar nu sunt neapărat legate de preț și pot duce la uh, abuzuri. Eu sunt uh, dispusă să discut Discutăm această definiție, însă vreau să vă explic ce uh, concepte utilizează legislatorul. Dacă ne cereți să definim ce e relevant și ce nu e relevant, pe viitor nu vom mai putea modifica acest lucru. Deci eu accept îngrijorarea dumneavoastră, însă nu cred că răspunsul este suprimarea și nu cred că trebuie să fim împotriva utilizării anumitor informații. Însă, Uh, vă rog să-mi spuneți ce facem când anumite informații relevante pot fi esențiale în cazuri de abuz de piață. Aș dori să uh, luăm întâi toate întrebările înainte de a da cuvântul experților. Doamna Pietikainen. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru comentarii. În primul rând, aș dori să vă rog să comentați uh, aceste propuneri și intervenții pentru că am, auzit, am înțeles că abordările sunt diferite în unele cazuri, deci ar fi interesant să aud cum interpretați dumneavoastră aceste sugestii. Apoi, în ceea ce privește propunerile uh, de la Nasdaq, în ceea ce privește acordarea de autoritate și de responsabilitate suplimentară, uh, actorilor de piață în privința supravegherii pieței, aș dori să aud cum comentează ceilalți actori această idee. Și să-mi spuneți cum considerați că actorii de pe piață ar putea să capete mai, o mai mare responsabilitate pentru a se asigura că sistemul este cât mai eficient cu putință. Cea de-a doua întrebare se leagă de faptul că Comisia a subliniat mai multe strategii de tranzacționare ce trebuie reglementate în domeniul high frequency trading. Și iarăși se pune întrebarea dacă avem aici o legislație mai generală și stabilim detaliile mai târziu sau dacă avem o legislație clară și specifică de la început. Fiecare metodă are argumente pro și contra și mă gândeam că poate aceste potențiale abuzuri ar, ar putea fi privite ca exemple. Nu este o listă exhaustivă, însă vă rog să comentați. Și apoi mai vreau să mă refer la cum anume putem uh, introduce această abordare în alte domenii ale activităților de tranzacționare, după cum v-am spus, în afară de HFT. Mulțumesc, Wolf! Mulțumesc, Sharon! Avem aici o problemă care nu e problematică doar uh, din perspectiva pierderilor înregistrate de investitori, ci și în ceea ce privește încrederea cetățenilor noștri în sectorul financiar. Încredere care oricum e ciuntită acum și care slăbește cu fiecare nou scandal. În primul rând vă întreb, oare putem să uh, contracarăm daunele, nu, mă scuzați, oare putem să cuantificăm daunele înregistrate prin abuzul de piață, prin insider dealing și așa mai departe? Și în al doilea rând, daunele acestea care apar pe platformele de tranzacționare alternative au crescut în ultimul timp? Pentru că există posibilitatea de a recurge la, com- de, la tranzacționare de frecvență ridicată. Și în al treilea rând, după una din prezentările ascultate, mă întreb oare e realist să avem o supraveghere a pieței primare? Există lucruri într-adevăr care vorbesc pentru o asemenea supraveghere, dar ce se întâmplă cu celelalte platforme? Uh, de tranzacționare? Oare sunt acestea dispuse să facă un schimb de informații între ele, astfel încât să avem într-adevăr o supraveghere cum trebuie? E realistă această premisă sau e mai degrabă ficțiune teoretică? Și, în ultimul rând, vedem în continuare că autoritățile naționale de supraveghere au diferite posibilități de a acționa. În unele țări, aceste autorități au chiar funcții polițienești și pot să inițieze anchete penale. În alte țări au doar prerogative administrative. Iar uh, pentru a uh, garanta emiterea de sancțiuni, trebuie să facă apel la serviciile judiciare sau polițienești din statul respectiv. Vă întreb, ce rol revine Autorității pentru Valori Mobiliare și Piețe, AEVMP. Poate AVMP să fie un fel de uh, punct de canalizare uh, acestor eforturi? Uh, îi va fi acestui organism pe viitor mai ușor sau mai greu la îndeplinirea sarcinilor? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Kay! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor pentru contribuțiile din această după-amiază. Am uh, fost la Paris vinerea trecută împreună cu un grup de manageri de active care reprezintă în mod normal investitorii francezi atunci când au comentat diferitele probleme legate de structurile de piață, infrastructură și abuzurile actuale, au fost preocupați de tranzacțiile algoritmice și de faptul că pierdeau un punct sau două de bază la fiecare tranzacție executată. Punctul comun al celor spuse de ei era că se tem că nu vedem uh, pădurea din cauza copacilor, pentru că ce interesează pe ei, de fapt, este volatilitatea acestor 10% uh, în tranzacții zilnice din cauza volatilității piețelor. Și vreau să știe ce măsuri se pot lua ca să nu se uh, atace problema uh, HFT, ci să se uh, atace această problemă a uh, circulării prețurilor la active pe care o constată ei zilnic pe piață. Uh, I-am întrebat ce măsuri ar introduce ei ca să elimine și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră ce măsuri credeți că trebuie introduse în acest sens. Mulțumesc, din partea verzilor nu este nimeni. Nu știu, Miguel Portaș, dorești să comentezi? Nu este nici el pe prezent. Atunci, Ole, ai cuvântul. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această intervenție. Sirpa și Wolf au uh, pus exact întrebările pe care voiam și eu să le ridic. În ceea ce privește analiza de impact, dacă e să ne uităm la documentul respectiv, nu e clar că a avut loc o creștere a comportamentelor de abuz de piață. Deci, în legătură cu întrebarea domnului Clinț, știm realmente că a crescut acest lucru în mod uh, dramatic, date fiind statisticile și analizele de impact ale comisiei, aș spune că nu este cazul. Deci vreau să aud cum comentați dumneavoastră acest lucru. În ceea ce privește manipularea pieței, nu știu dacă e o întrebare pentru raportor sau nu, însă în uh, regulament se spune că se acordă sau poate să transmită mesaje înșelătoare. La uh, sancțiunile penale se spune acolo transmit, care transmite uh, semnale false sau înșelătoare. Definițiile sunt diferite aici. Voi sunteți experții. Cum anume interpretați aceste prevederi? Mulțumesc! Mulțumesc. Aș avea și eu câteva chestiuni care se leagă de ce au spus alții. Ca uh, un lucru să fie uh, tratat penal, trebuie să existe intenție, este absolut clar. Noi dorim să promovăm încrederea în piețe. Atunci când Comisia a deschis consultările pe acest subiect, uh, eu am uh, supravegheat îndeaproape acest subiect, spunând că legislația uh, trebuie să fie rea și periculoasă și să se știe că este așa, pentru că eu cred că fiecare trebuie să se gândească bine înainte să încerce să facă astfel de uh, practici sau de tranzacții. Eu mă gândeam că suntem într-o situație de acest gen. Cred că suntem în, într-un domeniu în care se petrec probabil mai multe abuzuri de piață decât putem noi detecta. Deci dacă nu le detectăm, cum le putem cunoaște? Dacă uh, aveți legătură cu City din Londra, sigur auziți multe zvonuri și suspiciuni în legătură cu ce se întâmplă. Sunt cam uh, liberală aici, îmi cer scuze față de colegii mei, însă mie mi se pare că în fără foc nu iese fum. E vorba de persoane care știu despre ce vorbesc și am impresia că noi vedem doar vârful icebergului. Deci eu sunt pregătită să fiu foarte vigilentă și uh, să avem grijă să nu cădem în capcane care să producă pagube mult mai mari decât mai putem noi după aceea repara. În ceea ce privește împărtășirea de date, am o întrebare. Se vorbește aici despre comunicare și standarde tehnice. Știți că nu avem uh, standarde comune, de exemplu, și instrumente de măsură. Uh, eu, în toate aspectele legislației, încerc să susțin ideea de a ameliora monitorizarea în timp real. Cred că pentru acest lucru trebuie să existe uh, o punere în comun mult mai mare a standardelor, de preferință standarde deschise, să nu fie nimeni lăsat pe din afară. Termen, în clar și uh, nediscriminatorii. Uh, vreau să comentez doar uh, această poziție. Acestea sunt întrebările mele. Mai dorește cineva să ia cuvântul din partea Parlamentului? atunci poate că ar fi corect să luăm acum experții în ordine inversă, dacă este posibil, dacă nu cumva vă iau prin surprindere. Și vă rog să încercați să vă limitați la doar câteva minute, două minute fiecare și nu mai mult. Well, uh, I'll tackle then, uh... Domnul Benaventura, o să încerc să fiu uh, succint în ceea ce privește eliminarea articolului 6.1e și dacă informațiile care nu sunt precise, bibliotețile alternative ar trebui să fie incluse în fluxul informațional. Pentru că deocamdată există informații care nu sunt suficient de uh, precise eu cred că ar trebui să le avem și pe acestea în vedere. Am, din experiență personală pot să vă spun că am uh, văzut ce rol au conversațiile între directorii diferitelor companii cu privire la uh, viitorii pași pe care îi va înregistra compania respectivă pe piață. E clar că aceste persoane se angajează în niște conversații care uh, vizează acțiunile viitoare. Aceste informații ar trebui să fie interzise de la bun început Iar în ceea ce privește comentariile cu privire la locul de tranzacționare și fluxul informațional dintre acestea. Eu cred că trebuie să avem niște standarde tehnice pentru fluxul informațional. De asemenea, există mm, un accent care e pus pe protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește pe clienți. Opinia mea este că uh, ar trebui să avem uh, o mai mare securitate uh, pentru că mm, în ceea ce privește pe cei care fac monitorizarea tranzacțiilor. De asemenea, va fi nevoie să existe date accesate în, pe, privind comenzile ca să vedem ce se întâmplă la nivel cross-market. Cu privire la practicile abuzive în, com- în tranzacționarea cu frecvență ridicată, s-a pus întrebarea dacă acest tip de tranzacționare ar trebui să intre în, această, în acest act normativ. Eu cred că trebuie să încercăm pe mai departe să definim niște concepte și standarde tehnice, fiindcă am văzut uh, ce s-a întâmplat cu directiva în vigoare privind abuzul de pia- piață, a fost nevoie de linii directoare și de o interpretare coerentă cu privire la manipularea pieței. Pot să vă spun că e loc de îmbunătățire aici, mai ales în ceea ce privește uh, dinamica ce urmează implementării. Pentru că iată, vedem că realitatea se schimbă foarte repede pe piață. Cu privire la diferitele prerogative ale autorităților naționale și problemele pe care le pun aceste diferențe AFMP, eu nu cred că problemele sunt foarte mari. E clar că armonizarea Uh, spre care țintește regulamentul acesta va face ca pe viitor cooperarea să fie facilitată, lucru care este mereu salutar. Aș dori să subliniez încă o dată faptul că AEVMP e acolo pentru a asigura schimbul informațional între autorități, sarcină pe care o îndeplinește cu succes mm, la ora actuală. Iar în ceea ce privește dacă există sau nu o creștere a abuzului de piață, aș fi foarte precaut în afirmațiile făcute cu privire la uh, zvonistică, volatilitatea prețurilor și așa mai departe, fiindcă aceste lucruri nu descriu corect ceea ce se întâmplă la ora actuală pe piețele financiare. Din când în când apar uh, astfel de probleme, dar nu în termeni generalizați. Nu se știe niciodată când uh, apar uh, comportamente necorespunzătoare. Ideea este să existe supraveghere astfel încât să detectăm problema din timp. Um, La ora actuală, în ceea ce privește insider dealing-ul, uh, rata de insider dealing și de manipulare pieței nu a crescut comparativ cu 2008, 2009 și 10. iar nivelul monitorizării pieței nu, a, nu s-a schimbat nici el foarte mult. Concluzia este că avem, uh, avem în continuare probleme pe piață și că trebuie să le rezolvăm. Mulțumesc, spune președinta. Va trebui să accelerăm puțin ritmul, altminteri uh, nu o să ne încadrăm în timp. O să pornesc și cronometrul. Mulțumesc și eu, doamnă președinte. Mă voi concentra la acele întrebări care se referă la statistici, dacă avem date empirice în ceea ce privește abuzul de piață sau nu. Asta pentru mai ales prin prisma pieței fragmentare. Am uh, mai fost întrebată de acest lucru, dat fiind că operatorii de piață nu au acces uh, pe alte piețe, la informații de pe alte piețe, uh, nu știm prea bine dacă comportamentul de pe piață, comportamentul abuziv a crescut sau nu. Ce putem vedea în continuare e că piața este fragmentată, e mult mai ușor să-ți plasezi comenzile pe în diferite locuri de tranzacționare, astfel încât anumite cantități să treacă neobservate. În ceea ce privește supravegherea cross-market uh, din SUA, aceasta se face centralizat Acolo există cazuri interesante de manipulare a pieței, cazuri care mereu implică două sau trei locuri de tranzacționare de pe piață. Vedem că e mai ușor să treci neobservat dacă acționezi pe mai multe platforme în același timp. Vedem de asemenea că nu există monitorizare comună și de aceea e așa ușor. Mă îngrijorează faptul că nu facem nimic împotriva acestui lucru. Eu cred că e în detriment, lipsa de acțiune vine în detrimentul pieței europene. În ceea ce privește un potențial scandal pentru abuzul de piață, acest scandal există de ani de zile, a fost ușor să se perpetueze pentru că piața e fragmentară. Și la urma urmei vorbim despre easy money, bani care se fac ușor prin astfel de practici abuzive. Ne îngrijorează acest lucru. Cu privire la fluxul informațional și schimbul de date între locurile de tranzacționare, dat fiind că avem o funcție de supraveghere, Uh, la Nasdaq OMX, legea și licența ne obligă să ne separăm de, uh, de activitatea comercială. Suntem un for independent, avem autorizație, noi uh, tratăm datele cu confidențialitate și nu utilizăm aceste date în alt scop. Noi nu am avea voie să utilizăm aceste date, după cum spun, în alte scopuri. Am discutat cu alte locuri de tranzacționare și s-a conchis că trebuie să facem ceva. Noi credem că cea mai bună soluție este aceea de a lăsa totul să fie supravegheat la nivelul pieței primare, piață primară care să-și asume în primul rând răspunderea pentru această acțiune. Vă mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc și eu, doamnă președinte. Trebuie să mergem un pas în urmă ca să putem evolua. Vedem o creștere dramatică a practicilor de abuz de piață, dar eu cred că aceasta este o valoare greșită. Situația arată în felul următor. Am început să reglementăm acum piețele într-o manieră mult mai matură și am descoperit că, într-adevăr, pot să existe mai multe tipuri de abuz de piață. În ceea ce privește tranzacționarea cu frecvență ridicată, trebuie să recunoaștem că avem un fel de tranzacționare adolescentină cu momentele sale mai bune și mai proaste. E vorba de, un, de o tendință care uh, evoluează, luând forme diferite. Uh, dar, iar ceea ce trebuie să facem noi este să reglementăm bine piața și să nu dăm curs doar unei evoluții pur tehnologice, fiindcă ar fi foarte dificil să progresăm astfel. Până la urmă, Um, vedem că deja acest comerț, această tranzacționare cu frecvență ridicată uh, evoluează foarte repede uh, și până la urmă se creează diferite blocuri de tranzacționare cu frecvență ridicată care pot să ajute foarte mult evoluția pieței pe anumite sectoare. Deci, chit că noi uh, vrem să uh, progresăm, ideea este să o facem ținând cont de toate fațetele pieței. Iar cu privire la volatilitate, eu nu cred că Zvonistica este cea care pune cele mai mari probleme aici. Până la urmă, un zvon e ca o mică scânteie și dacă scânteia aceasta uh, ia foc, atunci sigur că vor apărea evoluții interesante. Să nu uităm uh, cum anume putem uh, să analizăm problema de la originea ei. N-are rost să spunem că suprazvonistica e aici uh, Uh, cea mai mare problemă sau paranoia exacerbată. La final, aș dori să vă spun că în ceea ce privește uh, reglementarea la nivel național, E important ca autoritățile naționale să știe care le este funcția, pentru că acum sunt suprareglementate și uh, din acest motiv problemele pentru IMM-uri sunt foarte mari. Mulțumesc. Următorul expert. În ceea ce privește prima întrebare a doamnei Arlene McCarthy, eu cred că aplicarea corectă a, a articolul 6a privind insider information ar fi un lucru suficient. Astfel am putea să, ev- să evităm toate problemele ilustrate de AVMP, pentru că înainte ca informația să fie dată publicității, să fie desecretizată, ne confruntăm cu o serie de probleme. Ar trebui să clarificăm din start ce trebuie să fie dat publicității și să, rezol- să preîntâmpinăm, de fapt, anumite probleme. În, cu privire la necesitatea unui nou regulament, aș zice că sunt de acord cu înlocuirea directivei uh, actuale printr-un regulament. Un, uh, un studiu de impact ar trebui să cuprindă ceea ce se întâmplă la locul faptei în anumite state membre. Pentru că, iată, avem uh, situații precum cea din Spania sau precum cea din uh, Italia, Franța și așa mai departe, unde se întâmplă lucruri implicit sau explicit. Sau avem liniile directoare din uh, Germania. Dacă acolo nu se ține cont de implementările cu privire la directiva pentru abuzul de piață, oamenii uh, ajung în situația de a nu înțelege ce se întâmplă. Avem nevoie de o cooperare crescută la nivelul uh, supraveghetorilor pieței și aici trebuie să intervină AVMP. Așa că înainte de a avea un cod de norme comun, ar trebui să trecem prin aceste etape. Așa că aș vrea să utilizăm uh, mult mai eficient articolul 6 uh, despre care vă vorbeam. Următorul vorbitor. Mulțumesc. În ceea ce privește reglementarea unică pentru HFT, eu nu cred că e nevoie să avem neapărat o singură reglementare. Avem uh, diagnosticările incluse în uh, directivă și pentru low frequency trading, comerțul uh, care nu este algoritmic. Am citit liniile directoare și cred că oferă un cadru bun. Așa că ideea de a ne axa mai mult pe supravegherea pieței e un lucru bun. Susținem această idee, fiindcă credem că HFT devin servicii cu licență specifică și în momentul în care devin uh, aceste servicii cu licență, atunci există garanția că o firmă de investiții este echipată cum trebuie, astfel încât să monitorizeze toate activitățile. Cu privire la mm, abuzul uh, exacerbat al pieței, uh, avem, de exemplu, 15 rapoarte de abuz de piață mm, o cifră care e oarecum stabilă în ultimii ani. Nu am registrat o creștere dramatică a abuzului de piață, iar în ceea ce privește zvonistica și HTF, uh, noi credem că operațiunile HTF ar putea să se afle la originea abuzului de piață. Dacă uh, se utilizează ca punct de plecare pentru tranzacționare un zvon, după aceea apare o schimbare, o fluctuație a prețului, după care se trece la HTF. Um, sincer să fiu, nu, nu, am, nu știu dacă există o verigă lipsă sau nu, deocamdată nu am o explicație pentru ceea ce se întâmplă. Următorul vorbitor. Mulțumesc. S-a vorbit despre articolul 6.1e și despre problemele puse de acestea. Sunt de acord cu raportoarea. Trebuie să spunem, să definim ce e abuziv și ce nu e. Avem mm, o sumedenie de informații utilizate de analiști care nu sunt abuzive. În Regatul Unit, de exemplu, la ora actuală se utilizează o serie de, de informații care nu sunt neapărat uh, abuzive. Uh, Doamna Pieticaină, dumneavoastră menționați monitorizarea în timp real, de asemenea, um, s-a vorbit despre schimbul de date. Monitorizarea pieței nu este suficient de consolidată. Există fragmentare uh, prin MIFID 1 și e esențial să, e esențial să reușim să eliminăm lacunele. Nu știu cum putem să facem asta, dar uh, Uh, la început mi s-a spus că AEVMP va avea sarcini clare și că nu va fi o organizație înghesuită pe undeva între judiciar și între celelalte autorități. Aș vrea de asemenea să spun că atunci când discutăm despre schimbul de date, trebuie să fim foarte atenți cu ce date uh, oferim publicității. Menționați și uh, strategii pentru HFT, nu cred că trebuie să fie incluse mm, explicit în, această, în acest regulament, dar am putea avea un program de lucru pentru acestea. Pentru că, dincolo de abuzul de piață, pot să existe probleme mai mici decât uh, abuzul în sine, și anume lipsa încrederii, lipsa informării. M-ați întrebat și despre cuantificarea problemelor și dacă a crescut abuzul de piață. După cum s-a spus, am fost și eu uh, surprins de ceea ce se întâmplă. Doamna Swinburne a spus foarte bine, um, zvonurile joacă un rol foarte important pe piață. Așa că trebuie să investigăm, trebuie să cerem informații și să fim corect uh, informați. Domnul Schmidt a notat foarte bine că există probleme la nivelul definițiilor. Deci avem probleme tehnice care trebuie interpretate ca atare. E vorba doar de chestiuni pur tehnice, nu neapărat de politică. Aș vrea să ne spuneți exact ce vreți, uh, ce așteptați de la noi, să solicităm informații din partea companiei, informații clare. Nu este o pretenție mult prea mare, ci este o pretenție de bun simț. Ar trebui ca modul în care este utilizată o informație, modul eronat să fie abolit și nu utilizarea în sine a informațiilor. Ideea este că ar trebui să monitorizăm mult mai bine modul în care sunt utilizate informațiile care există. Mulțumesc, spune președinte. Ajungem la finele audierii, moment în care dau cuvântul raportoarei pentru concluzii. Voi fi și eu uh, concisă. Aș vrea să le mulțumesc experților și aș vrea să vă asigur că vom uh, utiliza elementele pe care le-ați menționat pentru că sunt puncte importante la care vom reflecta cu raportorii din umbră. Cred că este o întrebare bună dacă a crescut abuzul de piață, pentru că există o directivă și atunci când legislația e bună, ar trebui să nu se înregistreze o creștere a abuzului de piață. Ceea ce este și mai important însă este că există mai multe oportunități de abuz de piață pentru că au crescut, a crescut numărul locurilor de tranzacționare. A avut loc un abuz în șapte țări diferite din Uniunea Europeană. A crescut cererea de informații. Se înregistrează o mie de solicitări de informație pe an, ceea ce nu înseamnă că există un abuz, ceea ce înseamnă însă că legislația trebuie să fie uh, Uh, să fie în pas cu evoluția situației, în așa fel încât să aibă un efect disuasiv. Mulțumesc tuturor invitaților, mulțumesc și raportorul din umbră și voi uh, face propunerile la timp pentru ca comisia să reflecte la ele. Mulțumesc! Vom avea un prim schimb de opinii în comisie pe 6 februarie și o prezentare a proiectului de raport pe 26 martie. Termenul pentru depunerea amendamentelor va fi pe 24 aprilie și pe 30 mai și 11, 18 iunie vom discuta amendamentele și vom vota pe 9 iulie. Acesta este calendarul provizoriu. Dacă primim mai multe amendamente, vom ține cont de acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Următorul punct de pe ordinea de zi sunt voturile, însă las câteva minute la dispoziția celor care vor să părăsească sala. Și mulțumesc foarte mult invitațiilor pentru prezență.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 If, if members could take their seats, we can... Vă rog să vă ocupați locurile ca să trecem la voturi. Trecem la votarea raportului lui Jean-Paul Gozes cu privire la contribuția la analiza anuală a creșterii. Îl aștept pe raportor să-și uh, ocupe locul. reușim să începem relativ la timp. Ai făcut o treabă bună astăzi, Pablo. E gata toată lumea? Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a respins. Textul original? Pentru? Împotrivă abțineri se adoptă 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la amendamentul 11. Lipsește o cartelă ALDE. S-a deschis votul. Ok. A votat toată lumea? 38 și 37 au votat. Închidem votul. 18 pentru, 17 împotrivă și încă unul uh, din partea lui Silvi, deci se adoptă. 19 la 18 înseamnă tot adoptat cu un vot în plus. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13. Verificăm, dar ALDE a votat altfel. Deschidem votul. Lipsește o altă cartelă de votare. A votat toată lumea? Cineva nu votează. S-a închis votul. Se respinge, după cum spuneam. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Textul original, para 5.4 ă, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendament oral depus de grupul SD amendamentul oral la amendamentul 40 pentru, împotrivă, nu votează mai nimeni, haideți să verificăm electronic. Este amendamentul oral depus de grupul socialiștilor și democraților la alineatul 6A. Este în loc de amendamentul 40. A votat toată lumea? Două persoane mai trebuie să voteze. Închid votul. S-a închis. Se adoptă cu o majoritate mare, chiar dacă nu a votat multă lume. Amendament oral la amendamentul 41 solicitat de raportor. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? E vot pe părți la amendamentul oral. Nu. Pur și simplu vot pe părți. Îmi cer scuze. Greșeala mea. Vot pe părți. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm dacă doriți partea a doua. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. 18 pentru, 20 împotrivă. Nouăsprezece la douăzeci înseamnă tot respins. Da, s-a înregistrat votul dumneavoastră dar se respinge în continuare cu un vot în loc de două. Filip Lambert, 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a adoptat. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 53, care este o adă, un adaus, ce este pentru, împotriva, amendamentul 53, care poate fi votat pe lângă compromisul H. Amendamentul 53, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotriva abțineri se adoptă, 69 pentru, împotriva abțineri. E un vot strâns, verificăm la 69. A votat toată lumea, s-a închis votul, 21 împotriva și 19 pentru. Se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă de asemenea. 81 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, textul original, sub rubrica 2, compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 95 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Alinatul 16A, amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm amendamentul 99. A votat toată lumea. S-a închis votul. 19 pentru, 21 împotrivă, se respinge. Textul original la alineatul 18 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă.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 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Închid votul. S-a închis votul. Se respinge cu 18 pentru 23 împotrivă. Textul original, alineatul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Um, referirea 3 se adoptă. Referirea 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Referirea 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Referirea 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Considerentul A, amendamentul 3, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Considerentul B, amendamentul 4, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și votăm electronic textul amendat. Yes. Încă două voturi. Votați, vă rog. S-a închis votul. 34 pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri. Consent. So, this is Mr. Texas's. Really quickly. Okay. Are we ready for the next item? Vă rog frumos să luați loc ca să putem trece mai departe la punctul 16 de pe ordinea de zi privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor. Vă rog să discutați afară. It's still conversations outside, please. Vă rog frumos să ieșiți din sală dacă aveți de discutat. Gay Mitchell vorbește în numele raportorului. Da, la raportul domnului Casa, da. Da, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Din păcate, din cauza unor circunstanțe neprevăzute, domnul Casa nu va putea fi prezent astăzi la Bruxelles. M-a rugat să prezint raportul acesta în numele său. Știu că Trebuie să preiau comentariile făcute de raportorii din umbră și de alți colegi ca să îi le aduc la cunoștință domnului Casa. Propunerea comisiei tratată în acest raport se referă la o revizuire propusă a regulamentului din 2004 care a creat un cadru juridic pentru cooperarea administrativă în domeniul accizelor. Acest regulament trebuie să fie actualizat ca să se ofere cadrul juridic pentru următoarea fază. Această următoare fază implică introducerea unui sistem de control computerizat de circulație și de control al accizelor, menit să armonizeze și să uh, unifice procedurile privind accizele, asigurându-se că schimbul de informații este mai eficient, mai rapid și cu rezultate mai bune. După ce va fi pe deplin implementat, acest sistem va fi esențial în reducerea fraudei. De asemenea, sistemul va reduce poverile administrative pentru autoritățile competente din statele membre, pentru că necesitatea de a colecta informații în comun va fi parțial eliminată. Acest regulament dorește să elimine poverile pentru întreprinderi creând un schimb cu adevărat automat de informații. Poziția domnului Casa este următoarea. El susține pe deplin propunerea Comisiei, consideră că măsurile menite să simplifice și să unifice procedurile administrative din sta- pentru statele membre și pentru întreprinderi sunt binevenite. Mai mult, schimbul rapid și eficient de informații este esențial, după părerea domnului Casa, pentru a permite autorităților competente să combate frauda. Domnul Casa este de acord că acest proiect de regulament va duce la o reducere a activităților frauduloase. De asemenea, domnul Casa consideră că este necesar să se modifice propunerea Comisiei pe fond. Amendamentele depuse au scopul de a clarifica textul. Amendamentul 4 se referă la faptul că prin uh, publicarea de informații furnizate de statele membre, Comisia nu trebuie doar să facă un rezumat, ci și să analizeze aceste informații. Amendamentul 5 modifică perioada de revizuire de la uh, 3 ani la 5 ani, de la de la 5 la 3 ani. Mulțumesc în numele domnului Casa. Mulțumesc, domnul Bulman. Danke dem uh... Kollegen Mitchell. Mulțumesc domnului Mitchell și domnului Casa, în absență, pentru faptul că uh, au preluat acest dosar. În numele grupului meu politic pot să spun că susțin acest demers. Sistemul trebuie să fie mai rapid, mai modern și trebuie să lucrăm pe detaliile tehnice, astfel încât să mm, completăm uh, tehnologizarea datelor uh, stocate. Trebuie să combatem evaziunea fiscală, să eficientizăm colectarea accizelor și să îmbunătățim cooperarea între state. Tot ceea ce are legătură cu aceste subiecte uh, reprezintă lucruri pe care noi le vom sprijini și cu siguranță vom ajunge la rezultatul cel mai bun. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Filip. Oh, hang on, no, hang on, Ole Schmidt's way. Stați așa că mai e și Ole Schmidt care îmi face semn. Nu vă aveam pe listă. Ole, te rog. We, we didn't have a note of the... Nu am, aveam aici notat cine e raportor din umbră de la alte, de aceea. You can go first. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am fost numit acum 15 minute. M-am ocupat de acest subiect împreună cu domnul Casa și mai de mult și cred că a făcut o treabă foarte bună. Deși e vorba de un subiect foarte tehnic și foarte complicat, cred că este esențial să progresăm și să uh, contribuim la colaborarea europeană. În general, suntem pentru propunerile uh, ce emană de la domnul Casa. Cred că trebuie să facem tot ce putem ca să avem o administrație mai rapidă și mai lină, reducând povara administrativă. În ceea ce privește substanța tehnică, fondul tehnic al propunerii, am câteva comentarii, nu prea multe. Nu știu dacă domnul Mitchell îmi poate răspunde. În legătură cu articolul 5.4, unde Comisia consideră, uh, stabilește în ce situații autoritățile naționale își pot, își pot considera sistemele informatizate ca fiind inaccesibile. Avem nevoie de reguli clare aici cu privire la nesiguranță și la dezordine. De asemenea, cred că nu este clar ce dorește Comisia să obțină prin articolul 19. Trebuie să se arate clar că adresa înregistrată în registrul E în registrul SEED trebuie să fie aceeași ca cea la care se primesc Uh, bunurile, conform acordului de suspendare a accizelor. Cred că trebuie să fie o soluție. Se sugerează ca la articolul 9.2 să se adauge o referire conform căreia adresa uh, destinatarului să fie înregistrată și aprobată de autoritățile relevante din țara respectivă. În ceea ce privește adoptarea registrului SED, în conformitate cu articolul 9.2, aceasta ar putea să devină mult prea uh, împovărătoare pentru multe autorități naționale. Credem că trebuie să fie implicate doar costuri unice. În concluzie, avem nevoie de mai multă cooperare europeană și cred că am putea să fim ceva mai îndrăzneți în numele comisiei noastre. Este oare imposibil să ne gândim Domnule Mitchell, măcar să avem în vedere o autoritate comună a TVA în lumina pactului bugetar? Este doar o iluzie oare? Sau ce? Cât că am putea face mult mai multe în domeniul TVA și să combatem evaziunea fiscală și să facilităm lucrurile, de exemplu pentru IMM-uri, care ar putea să facă parte dintr-o piață unică mai bine Uh, pusă la punct. Mulțumesc. Filip, now it's you. Thank you. Filip. Ole spoke... Mulțumesc, mă bucur că Ole a vorbit înaintea mea. Cred că ar trebui să fim colegi de grup până la urmă. Stai puțin, am să... Am să preiau imediat ce spui tu. Trebuie să avem această perspectivă. O autoritate europeană a TVA, ce ai spus tu, este perfect în spiritul pieței unice. Merită măcar să încercăm. Deci sunt întru totul uh, alături de tine aici. Câteva comentarii legate de amendamente. Nu știu dacă trebuie să alocăm timpul de vorbire proporțional cu dimensiunea raportului, Aici, probabil că uh, directiva cerințelor de capital 4 ar merita mai mult și raportul acesta mai puțin, dar în fine. La amendamentul 1, textul se referă la o uh, Uniune Fiscală Europeană, dar eu nu știu sigur ce se înțelege aici prin Uniunea Fiscală Europeană. E vorba de Uniunea lui Merkel sau Uniunea din tratat, că aceea nu e fiscală. Cred că înainte de a folosi astfel de cuvinte trebuie să ne asigurăm că știm despre ce vorbim. Deci o formulare cam ambiguă. În al doilea rând, amendamentul 2 um, slăbește textul și se referă la schimbul de informații. Noi preferăm textul inițial al comisiei. La amendamentul 5 eu aș uh, fi de părerea domnului Casa. Ă, comisia spune că statele membre pot comunica comisiei, iar David spune statele membre sunt invitate să comunice comisiei. Noi am spune că trebuie să introducem în limba engleză shall, deci să fie o obligație. Amendamentul 6 e în regulă. Mai avem deci niște idei suplimentare pe care le vom transmite, desigur, și în scris, la capitolul 2 legătură cu cooperarea privind uh, cooperarea la cerere, să se elimine uh, limbile care ar permite uh, statelor membre să le folosească drept pretext ca să nu dea curs cererilor de cooperare. Să ne asigurăm că nu apar aici portițe de scăpare care pot împiedica cooperarea. La capitolul 3, probabil că am dorit să extindem lista de puncte ce țin de regulile privind schimbul obligatoriu de informații. În cele din urmă nu vreau să repet ce a spus Ole în legătură cu TVA-ul uh, european și o autoritate în acest sens, însă credem că am avea nevoie de un raport al Comisiei în legătură cu frauda în domeniul, din domeniul accizelor și sper că până la sfârșitul lui 2012 să îl primim. Știu că nu e mult timp, însă dacă ne uităm la lacunele din uh, Uh, regulile privind finanțarea de la ora actuală, vedem că frauda fiscală trebuie să fie rezolvată repede, serios și rapid, cum spuneam. În fiecare an se pierd foarte multe venituri pe această cale și ar fi bine să ne punem la punct cât mai repede sistemele de impozitare. Acestea sunt sugestiile mele și mă voi opri aici. Uh, thank you, Ashley. Mulțumesc. Ashley. Mulțumesc uh, lui Gai pentru că a prezentat acest raport. E vorba de un subiect tehnic și uh, puțin controversat, pe care grupul meu îl acceptă. Nu facem decât să înlocuim un regulament cu altul, să actualizăm uh, limbajul, să eliminăm redundanțele și să facem structura mai logică. Noi susținem raportul domnului Casa, considerăm că amendamentele sale sunt rezonabile și de bun simț, Susținem propunerea și credem că trebuie să se clarifice sfera de aplicare a regulamentului. Domnul Casa se bucură de întregul nostru sprijin. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Comisia a arătat că reprezentantul Comisiei poate să ia cuvântul. Nu știu dacă este cazul, pentru că nu e niciun subiect uh, tehnic ce necesită clarificare. Gay, dorești să asculți Comisia? Nu, dar dacă ei doresc să se exprime, cu plăcere. Cred că suntem cam în principiu de acord în legătură cu raportul, deci cred că nu este cazul să mai comenteze și comisia. Doriți să comentați? Nu, vrem doar să vă mulțumim pentru că ați trecut acest subiect atât de repede pe ordinea de zi după ce vi l-am transmis. Salutăm acest raport și uh, poziția comună care domină aici în legătură cu raportul, vom transmite aceste informații uh, președinției în discuțiile de la Consiliu. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat astăzi. Mulțumesc, Gay, dorești să mai ai cuvântul? Da, foarte pe scurt, doamnă președinte, vreau să mulțumesc uh, Uh, membrilor pentru contribuții. Îi voi transmite domnului Casa tot ce am auzit astăzi aici. Mă bucură sprijinul uh, larg. Din păcate nu sunt în măsură să vă răspund la întrebări, la întrebările lui Ole, dar le voi comunica domnului Casa. Nu știu care va fi situația în legătură cu autoritatea TVA, e o întrebare mare și interesantă. Aș dori să vă pot da un răspuns, nu pot, dar o voi transmite domnului Casa și mulțumesc colegilor pentru susținere și pentru comentarii. Este un subiect tehnic și necontroversat, într-adevăr, mulțumesc. Mulțumesc, am să vă amintesc tuturor care este calendarul. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 1 februarie 2012 la prânz, discutarea amendamentelor 28 februarie, votul în 29, cu obiectivul de a ajunge la plenara martie 2. Mulțumesc foarte mult! Putem acum să trecem la raportul domnului Paxas, dar nu vă văd. A, v-am văzut, sunteți departe, acolo în spate. Punctul 17 de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți. Dau cuvântul raportorului. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Doamnă președinte, dragi colegi. Intervenția mea va fi scurtă. Sprijin comi propunerea Comisiei, care survine într-un moment în care resursele naționale financiare devin din ce în ce mai precare. Obiectivul este acela de a facilita implementarea fondurilor structurale mm, și de a avea proiecte de infrastructură în statele membre pentru a stimula astfel economia și crearea de locuri de muncă. Aș dori să spun foarte pe scurt despre ce este vorba în raportul meu și în amendamente. Am elaborat uh, acest document după ce am consultat diferitele părți interesate. Comisia consideră că acest regulament amendat uh, trebuie să se aplice doar acelor state membre care din cauza problemelor de stabilitate financiară, au primit deja asistență financiară din partea UE. Aici e vorba în primul rând de Grecia și de Portugalia. Eu cred că ar fi foarte util uh, să avem instrumente de gestionare la comun a riscului pentru toate statele care doresc să utilizeze aceste instrumente, nu doar țările care deja au beneficiat de ajutor din cauza problemelor financiare, aici menționez Spania și Italia, ci și aici e vorba și de acele țări care doresc să atragă fonduri private pentru a finanța mari de proiecte uh, publice. În ziua de azi e foarte greu de estimat care sunt țările care se vor confrunta cu probleme pe viitor și tocmai de aceea devine foarte greu să amendăm regulamentul um, din ce în ce mai des. Eu cred că regulamentul acesta ar trebui să se aplice tuturor statelor membre. Al doilea amendament se referă la faptul că vrem ca statele membre să poată să participe în gestionarea comună a riscului, nu doar participând uh, la proiectele finanțate prin fonduri structurale, ci și uh, prin alte proiecte care ar putea să stimuleze economia și ocuparea. Eu uh, cred că ar fi important să avem proiecte de infrastructură care, într-o situație de uh, Uh, care într-o situație favorabilă economică nu ar uh, primi asistență financiară prin fondurile structurale. Vedem acum însă că situația s-a schimbat și tocmai de aceea trebuie să extindem regulamentul pentru a include acum și aceste ultime proiecte. E vorba de măsuri temporare care ar fi în vigoare doar până la finele acestei programe, acestei perioade de programare. Deja Comisia pregătește noua perioadă de programare 2000, uh, pentru 2011. Eu sunt convins că Comisia după analiza succesului măsurilor, se va gândi să propună măsuri permanente. Sper să găsiți amendamentele mele acceptabile și aștept cu nerăbdare opinia dumneavoastră care să vină în scopul facilitării implementării acestui regulament. Mulțumesc, Jean-Paul Gozes. Domnul președinte, voi fi foarte succint. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului și aș vrea să îmi cer scuze în numele domnului Carinț, care este raportor la Comisia ITRE pentru subiectul care este discutat acum. Îi voi comunica raportorului observațiile pe care mi le-a transmis domnul Carinț, care sunt foarte tehnice și mi-e teamă să nu spun prostii, pentru că nu cunosc foarte bine acest raport. O să-i transmit notițele raportorului și sunt sigur că le va folosi foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Elisa Ferreira, numele socialiștilor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să i adresez mulțumiri raportorului pentru această activitatea pe acest dosar. Văd că comisia e de față. Așa solicita câteva uh, explicații din partea comisiei înainte de a trece mai departe. Uh, Vreau să știu, de exemplu, care e starea lucrurilor cu acest proiect. Mi s-a spus că există un calendar la Comisia Regii. Mi s-a spus că ar fi, acest dosar ar fi cumva în întârziere deja la regii. Nu știu dacă e corect sau nu. În al doilea rând, rap raportorul a făcut o propunere și anume să extindem domeniul de aplicare al regulamentului pentru a nu avea în vedere doar acele țări care au uh, probleme prin fondul de coeziune, ci să extindem acest fond. Ce părere aveți despre urmările extinderii domeniului de aplicare? Și m-ar mai interesa încă un lucru. Cum anume putem să accelerăm această procedură pentru Grecia și cum am putea cuprinde mai multe țări? Mie mi se pare că mecanismul acesta e foarte interesant. Înainte de a ne o opinie, trebuie să știm dacă această propunere stă sau nu în picioare și are sorți de izbândă. Uh, Um, înainte de a-mi formula o poziție finală, uh, aștept uh, declarațiile comisiei în ceea ce privește încadrarea în calendar și fezabilitatea. Cum anume vede comisia ex- această extindere a domeniului de aplicare, astfel încât să fie acoperite toate țările? Pentru că, până la urmă, asta a propus colegul Paxas. E oare fezabil să extindem domeniul de aplicare în acest mod? Mulțumesc. Uh, spune președintele. Are cuvântul acum următorul vorbitor, domnul Kamal. Când am uh, văzut uh, expresia risk sharing, deci riscul colectiv, m-am gândit dacă nu cumva e vorba despre un eufemism. Eu știu că Ole Schmidt, la un alt raport, a fost numit raportor din urmă, în urmă cu 30 de minute. De data aceasta, numai cu 15 minute. Eu am fost numit uh, ieri. Cam așa funcționează lucrurile în anumite grupuri politice. Sunt sceptic în ceea ce privește instrumentul care se discută acum. o să urm- trebuiască să parcurg acest uh, document uh, mai în detaliu și să vin mai târziu cu informații, fiindcă, după cum am spus, am fost numit raportor din umbră abia ieri. Mulțumesc, spune președintele. Are acum cuvântul raportor din umbră ALDE, domnul Schilakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că situația din țările la care facem referire astăzi e cu totul și cu totul diferită față de uh, ceea ce plănuiserem noi în cadrul strategic de referință. Avem o nouă uh, lume în Grecia, ca să nu mai vorbim de Irlanda și Portugalia și trebuie să uh, transferăm uh, banii noi în această lume paralelă. Cel puțin în Grecia, nimeni nu uh, face ceva nou din punct de vedere economic și problema este foarte mare din cauza lipsei de încredere. Oamenii din Grecia nu știu cu ce valută, cu ce monedă vor lucra în viitorul apropiat, așa că nu mai fac nicio investiție, nu mai au nicio decizie economică. Și situația va trena într-un fel sau altul, așa că nu ne rămâne decât să încurajăm investițiile e o manieră foarte bună de a aborda problema. Noi, cei de la ALDE, am propus un instrument de acest gen în iunie 2011 și ne bucură faptul că Comisia a întreprins eforturi. Nu știm dacă acest instrument poate să fie util pentru alte țări, atitudinea noastră este deschisă Ideea e că e important să ne încadrăm în calendar. Lucrurile trebuie să fie implementate cât mai repede cu putință, în beneficiul întregii Europe, pentru că e în beneficiul tuturor să stabilizăm aceste țări. Mai ales uh, investițiile mm, de, făcute de către domeniul privat trebuie să fie prevăzute cu un fel de risk sharing. Asta pentru stabilizarea economiilor. Avem nevoie de uh, semnale pozitive pe piață. Două lucruri trebuie avute în vedere aici. Și anume, acești bani sunt prevăzuți printr-un instrument cu totul și cu totul nou, nemai testat până acum, așa că ar fi nedrept ca banii să uh, fie pierduți înainte să mobilizăm acest instrument, mai ales că Ehm, suntem cumva pe ultima sută de metri în ceea ce privește încadrarea în calendar. Deci trebuie să fim flexibili și trebuie să avem o marjă de manevră în ceea ce privește gestionarea banilor după mm, finalizarea acestui instrument. În al doilea rând, trebuie să formulăm un regulament care să Uh, ne permite să acționăm în baza celorlalte două. Nu avem timp nici să modificăm regulamentul, nici să formulăm un regulament nou în timp ce și intrăm într-o nouă perspectivă financiară. Deci uh, ar trebui să ne gândim ce facem peste șase luni, pentru că până la urmă avem nevoie de un regulament care să fie în vigoare mm, ceva mai mult de un an de zile. Ar trebui să avem o perioadă mai uh, lungă Uh, ca să fie mult mai simplu și pentru țări, țările membre. Până la urmă, luăm niște bani din niște proiecte ce ar fi putut fi implementate astăzi, bani care sunt mobilizați pentru a mobiliza la rândul lor investițiile private sau mai multe proiecte uh, private, diminuând riscul. Asta se întâmplă acum. Prin urmare, noi trebuie să fim uh, flexibili. Vă mulțumesc, președinta. Mulțumesc, Filip Lambert are cuvântul. Mulțumesc, iată, vreau să iau și eu cuvântul, spunând că sunt de acord cu nevoia identificată de a mobiliza investițiile private astăzi. Majoritatea capacităților de investiție din Europa se află în uh, mâna autorității bugetare. Noi trebuie să mobilizăm fondurile private, trebuie să mobilizăm uh, investițiile, pentru că de sprijinul acestor avem nevoie. Dar avem și două subiecte uh, importante aici în legătură cu fondurile structurale. Cum și pentru ce le utilizăm? În Portugalia, Spania, etc., am uh, uh, asistat la un fenomen interesant. Domnul Tremosa, mm, dacă nu mă înșel, a menționat cum se construiesc aeroporturi în Spania fără să existe niciun fel de utilitate a acestora. De asemenea, știm cât de lipsit de durabilitate este sectorul de transport uh, și cât de uh, aiure a fost acesta fina- finanțat prin bani publici europeni. Deci trebuie să schimbăm puțin modul în care sunt utilizate fondurile structurale, așa că în acest sens vom veni cu amendamente. Chiar dacă acești bani sunt doar un catalizator pentru investițiile private, e important să vedem ce se întâmplă cu aceștia și există o consistență la nivelul utilităților. Uh, ne amintim ce s-a întâmplat și în Polonia cu banii pentru proiecte. Fond, uh, proiectele finanțate prin fondurile europene uh, erau uh, proiecte care contravineau principiilor Natura 2000. Deci nu asta înțeleg eu prin progres. Așa că mă bucur când văd că fiecare centimă din aceste proiecte e utilizată în vederea durabilității economice dintr-un stat membru, pentru că până la urmă către asta vrem să ne îndreptăm. Și acum mă îndrept către Grecia. Uh, Um, dacă e distrus uh, mediul din uh, Grecia, e distrus turismul în Grecia, ceea ce este sursa numărul un de venit. În ceea ce privește transparența tuturor procedurilor, știm că controlul public și democratic în ceea ce privește utilitatea acestor uh, fonduri e foarte important deocamdată lasă de dorit. În rezoluția acestui Parlament cu privire la viitorul CFM pentru UE, um, se stipulează câteva idei interesante în acest sens care ar putea fi preluate. Cam atât din partea mea, Sharon. Mulțumesc, spune președinta. Acum, atât Comisia cât și uh, BI doresc să ia cuvântul. Nu știu uh, cine are prioritate, cine ar trebui să intervină primul, ce părere aveți. Uh, să decideți dumneavoastră între, între dumneavoastră. Se pare că comisia dorește să intervină prima. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Comisia propune următorul lucru. Avem o măsură specială pentru o situație ieșită din comun. Această măsură um, are obiectivul de a contracara obstacolele serioase cu care se confruntă acum anumite state membre, în special Grecia la ora actuală. Vrem să ridicăm marja mm, investițiilor private în domeniul infrastructurii mm, și în alt, altor domenii care în mod normal sunt finanțate prin fonduri publice. E vorba de, pro, de proiecte de investiții care generează venituri nete, ce nu pot fi acoperite prin finanțarea uh, cu fondurile de coeziune. E vorba de investiții productive pentru care ajutorul uh, public e um, plafonat prin uh, reglementări naționale. E o măsură așadar care vrea să creeze o punte de legătură între partea finanțată în mod normal prin ajutor public, din resurse publice, cofinanțate uh, cu fonduri europene și între uh, acea parte uh, la care participă investitorii privați și um, aici ne referim la investiții pe care investitorii și le vor recupera prin veniturile ce vor fi generate ulterior. Din păcate, situația din Grecia e destul de dramatică o situație care ar putea uh, să fie apoi regăsită și în alte state afectate de criză. Ideea este că țările nu uh, fac tot posibilul pentru a demara aceste probleme cu dublă finanțare publică și privată. Uh, Există o serie de proiecte care au fost alese pentru cofinanțare prin, proiecte, prin programele de coeziune, dar acestea riscă să uh, nu ajungă la implementare din cauza că investitorii din sectorul privat, băncile, ori nu au lichiditățile necesare pentru a participa, ori nu doresc să suporte riscul comportat de circumstanțele actuale economice. Prin urmare, noi am propus această măsură care, uh, într-adevăr, are noțiunea de risk sharing, de gestionare la comun a riscului, astfel încât să existe un uh, transfer. Avem resursele publice uh, finanțate de stat cu un anumit risc care mai apoi va fi asumat de ambii parteneri publici și privați. Deocamdată, din păcate, participanții nu doresc să-și asume acest risc colectiv. Referitor la implementare, implementarea va fi uh, făcută de comisie la solicitarea statelor membre avute în vedere, în acord cu BI sau cu o altă um, cu un alt corp uh, public sau privat internațional, oferindu-se totodată, care totodată se ofere garanții similare cu cele conferite de BI. De ce spun asta? Pentru că BI e un partener uh, cu state vechi în ceea ce privește funcțiile sale uh, în domeniul public și privat de asigurare a acelor proiecte care um, nu contravin legislației europene sau obiectivelor europene. Statele membre avute în vizor trebuie să înainteze o solicitare formală comisiei, să identifice acele proiecte care uh, doresc a fi acoperite mm, prin uh, gestionarea colectivă a riscului, uh, să identifice nevoia de finanțare a acestora, finanțare care nu trebuie să depășească costurile de investiție maxime și suma maximă a sprijinului financiar cofinanțat prin proiectele de coeziune. E vorba de o intenție foarte clară aici. Aceste măsuri nu ar trebui să fie uh, folosite pentru a crește datoria publică a statului uh, în cauză, ci ar trebui să fie utilizate pentru a permite acelor proiecte care deja sunt uh, cofinanțate prin fonduri structurale să Uh, fie finanțate în plafonul maxim permis prin regulile de cofinanțare, dar și prin măsurile de acordare de ajutor statal, fiindcă și aceste uh, măsuri din urmă uh, susțin că ar trebui să existe anumite marje. Așadar, noi vrem să creăm o punte de legătură între aceste marje, pentru că la ora actuală investitorii privați nu pot interveni. Statele membre trebuie totodată să identifice care sunt programele finanțate prin politica de coeziune și de ce resurse e nevoie să fie extrase din aceste programe pentru a fi încadrate mai apoi în risk sharing. Statele membre trebuie să identifice nevoile, resursele care apoi vor fi transferate din programele existente în programul de gestionare colectivă a riscului. Deci trebuie făcută o evaluare uh, care să identifice foarte clar necesitatea, necesitățile, nevoile pentru ca proiectele să continue. De deci, cealaltă parte, statele membre trebuie să prezinte proiectele în fața BEI sau în fața altui for similar, care mai apoi să ofere garanții. Se face asta pentru a securiza o finanțare. Așadar, instituția financiară va trebui să garanteze proiectul și să determineze fezabilitatea din punct de vedere economic și financiar și să analizeze combinația granturilor, fondurilor, uh, o combinație care să fie fezabilă. Pentru că altminteri uh, trebuie să avem în vedere faptul că această instituție financiară oferă credite pe care mai apoi trebuie să și le poată recupera. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru că noi avem imediat și o audiere, atrage atenția președinta. Mulțumesc, doamnă președinte, doar câteva secunde. În ceea ce privește propunerea uh, aceasta și solicitarea statelor membre, uh, Comisia va adopta o decizie ca bază de manevră pentru viitoarele programe și încadrarea acestora în acest instrument. Uh, vor fi stipulate și condițiile uh, în baza cărora vom avea instrumentul de risk sharing. De exemplu, în ceea ce privește instrumentele de investiție, avem facilități de împrumut și garanție pentru rețelele TNT de transport. E un instrument funcțional. Avem și facilitatea de gestionare colectivă a riscului în PC7 Două exemple concrete așadar, unde bugetul european e formulat în așa fel încât să existe risk sharing, gestionarea colectivă a riscului cu investitorii privați. Avem experiență în acest uh, sens așadar. Asta pentru a răspunde celor două uh, întrebări adresate de un eurodeputat. Uh, președinta, prea bine, dar eu cred că trebuie să trecem mai departe, pentru că mai avem un eurodeputat care dorește să intervină, plus reprezentantul BI, deci uh, aveți ceva de, mai aveți ceva de adăugat foarte, foarte pe scurt. Nu vreau o, nicio conversație privată, Filip, atrage atenția președinta. Eu cred că nu mai avem timp. Cine va vorbi în numele BI? Chiar nu mai avem timp pentru intervenții atât de lungi, precum cea a comisiei. Reprezentanta Băncii Europene de Investiții are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, voi fi foarte succintă. Grupul BEI uh, salută propunerea Comisiei și crede că crearea acestui instrument va permite finanțarea unui număr mare de proiecte de investiții în statele membre. Acest uh, proiect uh, intervine într-un moment în care lichiditatea în sectorul financiar este redusă și BEI trebuie să-și crească participarea la finanțarea proiectelor. Credem că crearea acestui instrument va avea un impact uh, favorabil asupra economiei statelor membre și uh, um, va avea un impact uh, pozitiv asupra absorpției fondurilor structurale. Susținem și proiectul de aviz pregătit de raportor pentru că abordează cele două limitări din propunerea originală, folosirea instrumentelor pentru a finanța operațiuni care nu sunt finanțate din FEDER sau din fondul de coeziune, dar care sunt relevante pentru redresarea economică a statelor respective și uh, Uh, statele membre au opțiunea de a hotărâ singure dacă vor să apeleze la acest tip de instrument. În felul acesta se uh, fondurile structurale vor avea un impact mai puternic asupra creșterii economice și asupra creării de locuri de muncă. Mulțumesc. Doamna Clever a cerut cuvântul. avem o audiere care trebuie să înceapă. Îi dau cuvântul raportorului pentru a face observații. Dacă BEI sau Comisia doresc să spună și altceva deputaților, pot să le transmită mesajul înscris prin intermediul secretariatului. Domnul Paxas. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor deputaților care au contribuit, care și-au exprimat opiniile. Mulțumesc grupului PPE care mi-a susținut uh, propunerea și mulțumesc și celor care au fost mai puțin optimiști în privința acestui raport. Toate sugestiile vor face obiectul discuțiilor viitoare. Aș vrea să spun mai multe lucruri. Comisia are acum suficientă experiență în aplicarea proiectelor similare în domeniul cercetării și științei. Și cred de asemenea că toți deputații care participă la această reuniune ar trebui să fie de acord că trebuie să folosim toate mijloace posibile pentru a promova activitatea economică în, în uh, Uniunea Europeană. Ar trebui să utilizăm toate măsurile disponibile. Mulțumesc! Mulțumesc! Prezentarea proiectului de raport va avea loc, a avut loc pe 24 ianuarie. 10 februarie este termenul pentru depunerea amendamentelor. Pentru examinarea amendamentelor avem de ales între mai multe date, Totul depinde de ce se întâmplă în comisia care este responsabilă de subiect. Cred că trebuie să așteptăm uh, clarificări în această privință. Trecem acum la criza datorilor suverane. Însă, înainte de asta, aș vrea să fac un anunț. După cum uh, unii dintre noastre știți, știu, așteptăm decizia conferinței președinților în legătură cu raportul din proprie inițiativă în ceea ce privește accesul la serviciile bancare de bază. IMCO dorește de asemenea să redacteze un raport asupra acestei chestiuni și organizează o audiere mâine. Trebuie să uh, finalizăm raportul înainte ca Comisia să vină cu următoarele măsuri. Am stabilit un uh, calendar provizoriu, așteptând între timp decizia conferinței uh, uh, președinților. Vom uh, examina proiectul de raport pe 12 martie la Strasburg. Termenul pentru depunerea amendamentelor va fi 22 martie și pe 24 și 25 aprilie vom analiza amendamentele pe 30 sau 31 mai vom vota în această comisie și în plenară în iunie. Acesta este programul provizoriu pentru cei care sunt interesați. Se vorbește foarte mult în sală, aș vrea să rog persoanele care vor să vorbească, să vorbească afară. Pentru că vrem să trecem acum la audierea publică. Urmează a doua parte a audierii. I-am ascultat pe unii invitați ieri. Vorbitorii de astăzi au uh, fost puși în dificultate de modificarea orei de începerea reuniunii ECOFIN și de aceea am organizat audierea în două părți. Scopul audierii, vă amintesc, îmi cer scuze, dar nu pot să concurez cu conversațiile private din grupul PPE. Scopul acestei audieri. I can't compete with the other conversation. Nu pot concura nici cu celelalte conversații. Elisa, te rog. Dacă doriți să rămânem peste program, pentru că nu putem începe la timp, foarte bine. Scopul acestei audieri este să evaluăm instrumentele europene actuale, împrumuturile acordate Greciei și împrumuturile în cadrul Fondului European de Stabilitate Financiară și Fondului European de Stabilizare Fondul European de Stabilizare și vrem să discutăm și despre cum se pot îmbunătăți instrumentele despre momentul în care va fi aplicat mecanismul de stabilitate european. E prezent în sală Klaus Regling, care este președintele Fondului European de Stabiliza Stabilitate Financiară și, de asemenea, este prezent Marco Buti, care este director general uh, în cadrul uh, ECOFIN. Domnule Regling, poate ne puteți spune care este situația din punctul dumneavoastră de vedere, după care vom trece la uh, domnul, intervenția domnului Buti. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că am ocazia să vorbesc despre domeniul meu de competență, Fondul European de Stabilitate Financiară, pregătirile pentru Mecanismul de Stabilitate European. Marco Buti va vorbi despre um, fond, mecanismul european de stabilizare financiară și impactul său asupra bugetului, pentru că Comisia Europeană monitorizează evoluțiile din țările membre. Ce a făcut Fondul European de Stabilitate Financiară de la crearea sa în mai 2010? Susținem două programe de ajustare în Irlanda și Portugalia. Știți că aceste două programe sunt susținute de FSF de Fondul Monetar Internațional și Irlanda primește și contribuții bilaterale din partea unor țări uh, ale Uniunii Europene care nu sunt în zona euro. Irlanda primește 17,7 miliarde um, de euro, Portugalia primește 26 de miliarde de euro. În acest scop am uh, emis uh, obligațiuni, obligațiuni pe termen lung, cu maturitate la 3 uh, sau 5 ani, în valoare de 22,5 miliarde și nu am avut deja, deloc dificultăți în plasarea acestor obligațiuni pe piață și în uh, ultimele luni am emis obligațiuni. Irlanda a primit uh, peste 9 miliarde de euro și 9,5 miliarde de euro a primit Portugalia. În 2012 intenționăm să eliberăm încă 5,5 miliarde de euro pentru Irlanda. Toate acestea depind însă de revizuirea pe care o pregătește Troica, BCE-ul și Fondul Monetar Internațional Uh, țările acestea trebuie să deplinească condițiile care au fost stabilite. Atunci când Fondul uh, European uh, și-a început activitatea în mai-iunie 2010, avea o capacitate de împrumut de 240 de miliarde de euro. De atunci însă am făcut progrese și operăm fondul 2 și capacitatea sa de împrumut este de 440 de miliarde de euro și am introdus de asemenea noi instrumente cu care cred că sunteți familiarizați. Este vorba despre intervenții, achiziții pe piațele de obligațiuni primare și secundare, programe uh, preventive sau uh, recapitalizare. Aceste instrumente sunt operaționale Orientările pentru utilizarea lor au fost convenite în noiembrie, însă nu au fost folosite până acum pentru că nicio țară nu a solicitat aplicarea acestor instrumente. Însă toate pregătirile tehnice și infrastructura necesară sunt uh, deja uh, pregătite și se pot uh, aplica aceste instrumente, mai ales achizițiile pe piața secundară, dacă se solicită și e necesar acest lucru. În ceea ce privește um, folosirea efectului de pârghie pentru a crește resursele, subiect foarte dezbătut în ultimele luni, am dezvoltat două opțiuni de uh, leverage, două opțiuni Uh, prin care FESF uh, garantează între 20 și 30% din uh, împrumuturile în cazul intrării în incapacitate de plată. Se pot utiliza garanțiile dacă țările solicită acest lucru. Am făcut toate pregătirile necesare, juridice. Există și un fond de coinvestiții în care uh, introducem bani publici și privați și structura de guvernanță este pregătită și poate fi operațional la cererea țării respective. Investitorii au avut o reacție destul de pozitivă la aceste două instrumente și sunt încrezător că ambele opțiuni vor fi preluate de piață. În ceea ce privește opțiunea a doua, fondul de coinvestiții, există un prim val de angajamente uh, în valoare de circa 60 de miliarde de euro. Sigur că testul final va fi uh, uh, felul în care funcționează pe piață, cât de bine pot fi mobilizate fonduri prin aceste opțiuni de leverage și testul acesta va fi realizat atunci când o țară va solicita uh, o intervenție prin aceste opțiuni. Până atunci nu vom testa aceste instrumente. În sfârșit, câteva cuvinte despre mecanismul de stabilitate european care va deveni operațional din luna iulie anului viitor. Fondul European de Stabilitate Financiară trebuia să pregătească mecanismul european de stabilitate. Acum 10 luni s-a încredințat această misiune și a, um, a fost dotat și cu alocațiile bugetare necesare pentru a pregăti introducerea mecanismului de stabilitate. La ora actuală angajăm personalul, facem toate pregătirile tehnice, uh, instalăm sistemele IT și așa mai departe, în așa fel încât uh, sistemul să fie operațional până în iulie 2012, cu un an mai devreme decât s-a prevăzut inițial. Așa cum a hotărât summitul zonei euro pe 9 decembrie anul trecut. Grupul Euro și ministrii de finanțe ai Uniunii Europene au finalizat uh, tratatul asupra mecanismului european de stabilitate, tratat care va ajunge de acum la parlamentele naționale. Este important de spus că um, resursele um, mecanismului vor fi revizuite în martie. Cam asta am avut de spus și îi dau cuvântul lui uh, Marco Buti. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru invitație. Comisia a fost foarte activă, contribuind la diferitele moduri de um, stabilire de protecții de tip firewalls. Am lucrat cu Klaus și cu personalul său pentru uh, proiectarea uh, Fondului European de Stabilitate Financiară și am fost și foarte implicați uh, în oferirea de asistență tehnică pentru crearea mecanismului de stabilitate europeană. Însă suntem implicați mai direct în trei tipuri de activități. De mecanisme de limitare. În primul rând IFSF, apoi ISM și, în ultimul rând, unul despre care se vorbește mai puțin, este vorba de un mecanism care în primele etape ale crizei a uh, asigurat uh, blocarea crizei în statele din afara Uniunii Europene. Este vorba de uh, mecanismul de plăți uh, uh folosirii uh, bilanțului de plăți și limita a fost ridicată la 50 de miliarde. Am intervenit în state din Uniunea Europeană, mă scuzați, în România, Ungaria, Letonia și mai avem 37 de miliarde la dispoziție în cadrul acestei facilități. În legătură cu creditul ELEN, aceste credite oferite Greciei au fost oferite bilateral de către statele membre. Aici Comisia are un rol de pură coordonare, asigurându-se că banii sunt puși la dispoziție la timp și Uh, calculând și fondurile de uh, suplimentare de finanțare, costurile suplimentare pentru statele care ar avea altfel ratele dobânzii prea mari. E vorba de niște chestiuni tehnice aici și suntem pe deplin implicați și responsabili de Gestionarea mecanismului european de stabilitate financiară. Vă amintiți că a fost creat uh, fondul cu 447 de milioane inițial, iar mecanismul de stabilitate financiară cu 60 de miliarde, uh, utilizându-se forța de acțiune cele celebre 500 de miliarde de care s-a vorbit atât de mult. Mecanismul European de Stabilitate Financiară a uh, alocat 48,5 de miliarde, deci ne mai rămân 11,5 și în numele Uniunii Europene Comisia a oferit credite prin emiterea de obligațiuni, cerând piețelor să emită obligațiuni garantate indirect de toate cele 27 de state membre. Doamnă președinte, după cum ați indicat dumneavoastră, mecanismul european de stabilitate financiară este uh, foarte relevant în privința bugetului european. Așadar, întrebarea care se pune aici este una pe care ați uh, trecut-o pe ordinea de zi și anume care sunt uh, consecințele potențiale asupra bugetului european ale utilizării acestui mecanism. Toate creditele pentru beneficiari sunt finanțate back-to-back prin obligațiuni emise pe piață, adică scadențele obligațiunilor uh, sunt un fel de uh, scadențe ale creditelor, adică Uniunea Europeană nu are niciun fel de risc uh, legat de dobândă aici. Noi luăm banii și îi transmitem beneficiarilor, practic. Singurul risc pe care îl avem este presupus de faptul că un beneficiar nu și-ar um, respecta obligația de credit. Sunt câteva garanții ca să ne asigurăm că aceste riscuri nu se concretizează. În primul rând, există 14 zile înainte de uh, cred, scadența creditelor este cu 14 zile înainte de scadența obligațiunilor. Astfel, bugetul european nu trebuie să intervină în caz că nu se plătește creditul. Și deci nu escaladează rata dobânzii în caz de neplată. În caz că această uh, chestiunea nu funcționează, sunt mai multe niveluri de siguranță incluse în uh, sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene și în cadrul legal bugetar pentru a ne asigura că Comisia își respectă obligația față de creditorii săi. Klaus v-a explicat care este poziția noastră în legătură cu Fondul European de Stabilitate Financiară și Mecanismul European de Stabilitate utilizăm aceste resurse în combinație cu mecanismul european de stabilitate financiară pentru zona euro și care este poziția noastră în acest sens? În primul rând, în legătură cu Grecia, am menționat că asistența financiară pentru Grecia, sub forma facilității de creditare eh, Elena, a fost stabilită în mai 2010 și reprezintă 100 de miliarde, 80 de la zona euro și restul de la femei. Dacă ați urmărit situația îndeaproape, știți că acum negociem al doilea program pentru Grecia. Troica se află la Atena chiar acum și se negociază și cu sectorul privat pentru a asigura contribuția acestuia, așa numitul PSI, care ar trebui să reducă povara pentru Grecia, cu obiectivul de a uh, asigura uh, durabilitatea datoriei până în anul 2020. Consiliul European a alocat 130 de miliarde pentru cel de-al doilea program. Irlanda apoi Asistența financiară presupune un program de 85 de miliarde. Programul a fost, este implementat chiar acum, cu succes. Sigur că s-au luat decizii dificile, trebuie să mai fie uh, făcute și altele. Însă este clar pentru piețe că situația irlandeză este analizată eficient și tratată eficient în cadrul acestui program. Mai este și un al treilea program, Portugalia, Sistemul financiar a fost stabilit în aprilie 2011 pentru un total de 78 de miliarde, aici e ușor, o treime, o treime, o treime, de la IFSF, ISM și FMI. Prin comparație cu Irlanda, Portugalia se confruntă cu o situație mai dificilă. Pe mai multe fronturi s-au făcut progrese, însă sunt uh, și alte provocări care nu au fost rezolvate. Se prevede că activitatea economică se va contracta în 2012 mai mult decât se prevăzuse inițial în program și va fi absolut esențial ca Portugalia să implementeze uh, în acest în acest program nu doar um, măsurile bugetare, ci și măsurile de reformă pentru stimularea concurenței și pentru susținerea uh, creșterii economice. Aceasta este situația implementării acestor programe. Știți cu toții că s-a discutat ieri la Consiliu despre un acord privind mecanismul european de stabilitate Așteptăm să se finalizeze așa numitul pact bugetar, care sperăm să aducă mai multă disciplină și solidaritate cu, și cu prevederile din uh, mecanismul european de stabilitate și să ajungem la un sistem coerent de răspuns la criză. Mecanismul european de stabilitate are resurse de 500 de miliarde în total există o clauză de revizuire prevăzută pentru a se evalua uh, adecvarea acestor resurse și mă voi opri aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu sigur dacă citiți, dar uh, v-aș uh, fi recunoscătoare dacă ne-ați pune la dispoziție și în formă scrisă discursul dumneavoastră ca să-l transmitem secretariatului Avem mai multe persoane care s-au înscris la cuvânt. Cred că vom aduna mai întâi toate întrebările. Am și eu o întrebare pentru început. Și anume, pentru a încerca să explorăm și mai mult, domnule Buti, modul acesta uh, de a alege ce utilizați. Ați spus că la Portugalia a fost uh, o treime, o treime, o treime între cele două mecanisme și femei. Ni s-a spus că mecanismul a plătit 31,5 de miliarde și a uh, făcut angajamente de 48 de miliarde. Sunt cifre mai mari decât cele pentru uh, ă, FESF. Se pare, deci, că ați plătit până acum 18 miliarde, din câte înțeleg, și mai aveți 15-16 care vor fi plătite imediat. Pare să fie aici un uh, model. Întâi apelați la mecanism și acesta este susținut de bugetul european, înainte de a apela la facilitate. Înțeleg că ar putea fi mai ușor pentru acordurile de finanțare și ar fi și mai rapid, Însă aș vrea să știu dacă există aici o strategie definită în acest sens. Și pentru că FE că mecanismul european de stabilitate financiară e destinat întregii Uniuni Europene, nu doar zonei euro. Dar, dar dacă un stat din afara zonei euro are probleme, nu prea mai rămân multe resurse la dispoziție. Sigur că se poate folosi acest mecanism, dar uh, de dragul transparenței am dori să știm care este sistemul. Acestea sunt întrebările mele. Am să i vă citesc acum lista de vorbitori, e destul de lungă. Wolf Clint, Udo Bullman, Philippe Lamberts, Antolin Sanchez Presedo, Elisa Ferreira, Danuta Hubner, Liam Wangok, Roberto Galtieri and Marianne Harkin. Um, am să le dau cuvântul în grupuri de câte trei, cred. Nu putem da răspunsuri unul la unul, dar grupăm câte trei. Sven. Yeah, thanks a lot, uh, Chair, also for Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați organizat acest eveniment. A fost o idee uh, ce a apărut la coordonatori mai întâi Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Eu am o întrebare, de fapt. Dacă mă uit la diferitele programe și dacă vă uitați la calculele actuale, care tocmai au fost publicate astăzi de către Institutul de Economie Mondială de la Kiel, probabil că domnul Regling îl cunoaște foarte bine, fiind uh, din Germania, se pare că pentru diferitele state afectate de criză, excedentele bugetare, dacă doresc să îndeplinească legile votate în cadrul pachetului de șase măsuri pe viitor, nu vorbesc de pactul bugetar, ci doar de uh, ce s-a decis la nivel comunitar, deci concluziile în legătură cu aceste excedente. În cazul Portugaliei, dacă uh, rata de creștere ar reveni la 4%, ceea ce este foarte optimist, tot ar fi nevoie de un excedent de 9,2%. În cazul Irlandei ar fi 5,01%, excedent primar bugetar. Întotdeauna presupunând că rata de creștere revine la 4%. Și pentru Grecia, pentru comparație, ar fi nevoie de 27, 58% excedent uh, din PIB necesar pentru a îndeplini legile care au fost adoptate. Acestea nu sunt um, altceva decât cifrele unuia dintre celor mai bine cotate institute de cercetare economică din Germania. Tocmai au fost publicate, le puteți citi pe pagina lor de internet, au fost publicate ieri în uh, revista Spiegel din Germania. Ceea ce înseamnă că, cu toate eforturile dumneavoastră, sunt sigur că veți și face, veți face tot ce puteți, însă aceste țări nu pot, în circumstanțele actuale, cu rata dobânzii actuală și cu situația actuală, nu pot să-și plătească datoria e nevoie de măsuri mai puternice decât cele pe care le avem acum în cadrul programelor actuale. Întrebarea mea pentru dumneavoastră. Credeți că programele pot să reușească să readucă aceste state la sustenabilitate, date fiind aceste cifre negative? Am calcule similare realizate în cadrul EFC, uh, ceea ce arată că există probleme mari legate de aceste programe. Și cetățenii au de suferit. Și în Irlanda, și în Portugalia crește sărăcia, crește șomajul în rândul tinerilor. Și vă întreb dacă este legitim să uh, supunem cetățenii la astfel de nedreptăți suplimentare sociale și la un asemenea stres. Programele acestea, din punct de vedere economic, nu par să funcționeze. Asta aș vrea eu să știu. Și aș vrea să vă explic, în ultima frază, niciodată un stat OCDE nu a avut un excedent primar de 5% în uh, buget pentru o perioadă mai mult de un an. Niciodată! Consecințele sunt foarte negative asupra economiilor acestor state. Aceste cifre înseamnă că ce uh, solicităm noi este imposibil. Deci, datoria trebuie să fie redusă și nu doar prin venitul actual, ci și prin măsuri suplimentare. Sigur că există potențial mai multe opțiuni, însă se arată că există probleme economice exact în aceste state și uh, exact legate de programele utilizate de noi acum. Mă interesează opinia dumneavoastră. Mulțumesc. Secretariatul îmi amintește că fiecare are un minut pentru a adresa întrebarea. Am păcătuit și eu, ca și Sven, dar e important. Să știți că am și eu aceste cifre și uh, spun și ele aceeași poveste. Wolf Klintz. Eh, Mulțumesc. O scurtă remarcă. Unor cetățeni, unii cetățeni înțeleg foarte greu că noi, în încercarea noastră de a depăși criza, facem apel exact la aceleași instrumente care au dus la colapsul Lehman Brothers. Și anume, uh, utilizarea leverage-ului și a instrumentelor cu destinație specială investițională. Am discutat și cu Mario Draghi și cu uh, premierul italian care au solicitat ca FSF și uh, mecanismul de stabilitate să fie mărite ca volum. În prima vară trebuie să fie analizată fezabilitatea acestui demers. Vreau să vedem cum analizăm toate acestea în relație cu ceea ce face și BCE, care uh, a dat băncilor bani ieftini, 500 uh, de miliarde de dolari, în speranța ca până la urmă să fie cumpărate uh, să fie cumpărată parte din datoria de stat. Care e opinia noastră? În al doilea rând, ce părere aveți despre faptul că EMF uh, a fost inclus aici? Are expertiză, poate să vină cu solicitări stricte, fiindcă obișnuiește să facă asta dar atât Jean-Claude Trichet cât și Draghi au uh, deplâns faptul că EMF, uh, fondul, că FMI, mă scuzați, e implicat uh, direct aici. M-ar interesa cum anume priviți dumneavoastră acum după retrogradarea zonei euro, faptul că piața nu a căzut, dar uh, cum uh, estimați evoluția FSF și la mecanismul de stabilitate? Și apoi, uh, cu referire la ce a spus Sven, nu trebuie să închidem ochii în fața unor situații care devin ce în ce mai clare. Grecia e în insolvență. Putem să tot vorbim, Troica n-are decât să facă calcule. Troica e în insol... Grecia e în insolvență și Portugalia nu e departe. Prin prisma acestor lucruri, nu are niciun sens să continuăm cum am făcut-o până acum. Oare nu ar trebui să ne regândim strategia? Mulțumesc! Da, câteva date foarte dure. Dacă ați dori să răspundeți, vă rog să o faceți într-o manieră succintă, fiindcă mai avem încă trei runde de întrebări. Cred că urmează domnul Buti. Ba nu, domnul Reclin. Ok, eu uh, voi lua întrebările ușoare, iar uh, Marco întrebările mai grele. Ați adresat o întrebare lui uh, Marco, dar pot să răspund și eu în ceea ce privește separarea între mecanismul de stabilitate și FSF. Când programul pe trei ani pentru Irlanda și Portugalia a fost elaborat, de grupul euro și de ECOFIN s-a discutat despre cum anume pot fi împărțite programele între FSF și uh, stabilitate, mecanismul de stabilitate. În primele 12 luni, uh, mecanismul de stabilitate a făcut mai multe decât fondul uh, european FSF iar mai apoi, când am trecut de la FSF 1 la 2, am știut prea bine ce va funcționa mai bine. Am știut că ar trebui să utilizăm Uh, mai puțin FSF1 și să așteptăm să fie Formula 2 operațională, pentru că în Formula 2 nu avem nevoie de un tampon cash care era impus în fsf 1 uh, odată cu garanțiile necesare. Deci e mai ieftin să acționăm acum uh, sub FSF2, așa că de aceea nu a trebuit să utilizăm prea mult FSF 1 la început, așa că am intervenit prin mecanismul de stabilizare um, economică, iar după acest program de 3 ani vom uh, avea exact datele stipulate inițial. Îi răspund și domnului Clins. Nu cred că ar trebui să comparăm ceea ce facem la FSF sau la mecanismul permanent de stabilitate cu leverage-ul utilizat pentru contracararea uh, crizei financiare ce a început prin criza imobiliară. Ce facem noi acum e foarte simplu și foarte transparent. Aș compara cu achiziționarea unui apartament. În mod normal vii cu un avans de 20% pe care îl garantezi pentru a obține 80% din partea băncii. Procesul e normal, nu e deloc complicat, toată lumea îl înțelege și cam asta facem și noi acum. Încercăm să obținem uh, sprijinul investitorilor privați în Europa pentru ca aceștia să cumpere acele obligațiuni pe care deocamdată <coughs> nu și le doresc, mai ales uh, obligațiunile din sudul Europei. Um, nu ne putem raporta la altceva, fiindcă n-am mai avut o criză de această amplitudine, dar ideea este că așa se întâmplă lucrurile cu garantarea. Uh, acum, lichiditățile oferite prin BCE, care au crescut dramatic în uh, decembrie, oferind resurse pentru 3 ani. Acest, uh, această măsură ne ajută, după cum se vede. Băncilor le e mai ușor să cumpere acum obligațiuni uh, Trebuie să vedem în ce măsură o vor face, iar în ceea ce privește Fondul Monetar Internațional și implicarea acestuia, s-a dezbătut în 2010 dacă femeii să fie implicați sau nu. Eu cred că astăzi, doi ani mai târziu, vedem că criza s-a extins, iar uh, efectele în anumite țări uh, s-au resimțit la nivelul resurselor de ajutorare a acestora. Nu mai avem acum niciun dubiu că implicarea femeii e utilă atât ca resurse cât și ca expertiză. Marco Buti cu siguranță poate confirma faptul că am avut nevoie de această cooperare între comisie și femei, una foarte benefică, foarte benefică și când au fost uh, acordate facilități de plată unor terțe țări din afara zonei euro. În ceea ce privește retrogradarea FSF de săptămâna trecută, de luna trecută, aceasta a survenit după ce mai multe țări au fost retrogradate de Standard Poor's, deci a fost o retrogradare implicită. Până acum efectele pe piață sunt uh, egale cu zero, ceea ce nu e surprinzător, fiindcă doar Standard Poor's a făcut o, o mică retrogradare, ce, retrogradare, ceilalți de la Moody și Fitch nu au uh, făcut nimic. Uh, au spus foarte clar că nu doresc să intenționeze, nu, nu doresc să retrogradeze, mă scuzați, Franța. Moody's trece acum printr-un proces de revizuire care va mai dura câteva luni, deci doar, a acționat doar um, una din cele trei mari agenții de rating. Obiectivul este să obțin, obținem ratingul de top până și de la S&P. Deocamdată nu s-au schimbat atât de multe. Chiar și la o zi după retrogradare, noi am uh, ieșit pe piață și uh, n-am avut nicio problemă cu emiterea de obligațiuni. N-are sens să ne agităm acum în van. Știm că odată ce fond, mecanismul permanent de stabilizare devine permanent, uh, Um, acesta, după implementare, va fi mai puțin vulnerabil în fața ratingurilor decât FSF. Uh, Și acum dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc. Uh, Claus a oferit multe răspunsuri inteligente. La început am utilizat mai mult uh, mecanismul de stabilizare, fiindcă am avut infrastructura de a o face mai ales în ceea ce privește facilitatea bilanțului de plăți, am fost mai pregătiți să acționăm prin mecanismul de stabilizare decât prin FSF. Deci am fost pragmatici și am uh, ieșit pe piață cu acest mecanism și nu cu FSF. În ceea ce privește studiul de la Kiel, care a fost menționat, nu îl cunosc, deci nu pot să fac niciun comentariu. Pot uh, doar să vă spun că dacă cifrele în, sunt exact uh, cele înaintate, atunci Situația e clară. Dacă surplusul primar e calculat ținând cont de diferențialul uh, de dobândă, atunci pentru a stabiliza datoria publică e nevoie de surplusuri uh, primare uriașe. Pentru Grecia s-a menționat un subplus primar de 25% din PIB. Mi se pare de-a dreptul hiperbolic. Um, o să iau notă de această informație, dar ideea este că nu cred că va fi promovată această soluție în următorii 10 ani. Tot ceea ce avem acum uh, reprezintă instrumente menite uh, a reduce diferențialul și spreadurile. Avem programe care vizează implementarea soluțiilor și suntem încrezători. Chit că vom avea decizii dificile de făcut la nivel, de luat la nivel național, noi avem nădejdea că la final vom avea succes. În ceea ce privește cifrele în sine, mie nu mi se pare corect să spunem că 5% surplus primar pe o perioadă nu mai lungă de un an reprezintă o experiență europeană. Pentru că avem cazul Belgiei, avem uh, de asemenea cazul Italiei, care au avut un surplus primar susținut de 5,5% preț de mai mulți ani și au fost în măsură să îl reducă în perioada premergătoare crizei. Și au redus, de fapt, datoria astfel pentru Italia la angajamentele de atunci, la reprimirului de atunci, înainte de aderarea la zona euro și uh, în cazul Belgiei, în începutul anilor 90, când Belgia avea peste 130% din uh, PIB datorie, a fost posibilă o reducere în timp cu mai bine de 85% acesteia. Chestiunea Greciei acum, știm că Grecia e un caz aparte, Tocmai de aceea, acum am implicat sectorul privat pentru a reduce datoria prin haircut-uri. Haircut de 50% decis la Consiliul European ca parte din al doilea program de soluționare a crizei, vom avea o sumă de 30 de miliarde mobilizate cu obiectivul de a reduce datoria Greciei astfel încât să uh, fie de 120% din PIB până în 2020 și sub 100% post-2030. În cazul Greciei, am cuplat măsurile cu un al doilea program care va fi extrem de dur și vom fi în măsură să uh, readucem datoria pe o cale a durabilității în toate țările. Irlanda, Grecia în mod special, Portugalia, se pune accentul cu precădere pe reformele structurale. Niciun mod finanțele publice nu vor putea să, să se susțină, să fie durabile, dacă nu vor uh, uh, beneficia de măsuri sănătoase de uh, revenire, de ieșire din criză. Deci e nevoie de reforme structurale. În toate aceste țări suntem uh, foarte atenți la ceea ce se întâmplă cu implicarea capitalului în finanțele publice. E vorba de uh, respectarea unor constrângeri. Încercăm astfel să uh, scutim um, cea mai săracă parte a populației de eforturi pentru ieșirea din criză. Mă opresc aici fiindcă văd că președinta uh, e nerăbdătoare să trecem la următoarea rundă. Da, pentru că, spune președinta, pentru că fiecare rundă, patru întrebări plus două răspunsuri, trebuie să dureze nu mai mult de 10 minute. Dacă faceți calculele, constatați că suntem în criză de timp. Și eu și Sven suntem de aceeași părere. Următoarea întrebare, Udo Bulman. Sharon, e atât de interesant ceea ce se întâmplă încât cred că ar trebui să continuăm dezbaterea dacă astăzi nu reușim să ne încadrăm în timp. Pentru că, în continu- încă o dată, avem un subiect foarte important. Domnule Reckling, uh, um, domnule Reckling, sunt aici, puteți să uitați la mine. Dumneavoastră vreți un instrument uh, interstatal și e foarte greu. Comisia, pe bună dreptate, a propus uh, la început să inventăm un uh, instrument comunitar. Uh, care sunt uh, costurile lipsei unui instrument uh, comunitar și costurile implicării unui instrument uh, interstatal? Pentru că până la urmă se pune și întrebarea asumării răspunderii. Cine și-o asumă? Pentru că pe, cu o mână cedăm bani parlamentari și cu altă mână facem altceva. Domnului Buti îi adresez următoarea întrebare. Noastră nu aveți cifre de la Kiel probabil aveți pe ale dumneavoastră. Care e prognoza dumneavoastră în ceea ce privește ajustarea la programele actuale și în ce condiții uh, se vor uh, dezvolta țările vizate? Pentru că multe țări au impresia pe bună dreptate că procesul de ajustare la criză nu comportă cu sine nici o perspectivă de creștere, nici o idee de creștere, ci, ba, ci din potrivă. Um, toate inițiativele trec tocmai pe lângă obiectivul creșterii și distrug creșterea. Deci e bine că avem procese de ajustare, dar când le vom cupla pe acestea cu uh, obiectivele de creștere la nivel social? Și ce vom face pe mai departe? Protecția de tip firewall sună bine, dar deocamdată nu-i facem fața acesteia. Ce vom face pentru ca forțele motrice din aceste state să fie puse în aplicare ca un fel de Marshall Plan? Filip Lambert are cuvântul. Yes, sorry, Mr. Buti, but when I... Îmi cer scuze, domnule Buti, însă când vă aud, am impresia că sunteți un manager care nu vrea să audă decât ce îi place și nu vrea să audă realitatea. O să vă trimit documentul OCDE, o să vă trimit toate documentele pe care le am. Un institut cheie spune că e nevoie de o creștere economică de 2% în Portugalia și un surplus, uh, un excedent primar de 6%. În cazul Greciei, procentul este 22%. Poate că nu vă plac aceste cifre, nu vreți să le auziți, însă sunt realitatea. Și se pornește la premiza că spreadul cu Germania scade cu jumătate. Îmi închipui că nu vă plac aceste cifre, însă astea sunt cifrele. Puteți să-i criticați pe economiști, însă și dumneavoastră sunteți economiști, deci vă criticați propria breaslă. Suntem într-o situație nesustenabilă nu doar în Grecia și la un moment dat va trebui să facem față situației. De un an de zile încoace, Comisia spune că nu va avea loc o restructurare a datoriei grecești, a fost o atitudine ideologică, acum recunoașteți că ați greșit, foarte bine. Eu unul aș vrea să pun două întrebări. O întrebare. Care sunt avantajele și uh, dezavantajele Uh, acordării uh, mecanismului de stabilitate, acordării unei licențe bancare. Aș vrea să aud care este părerea dumneavoastră în, priv- în această privință. Și aș vrea să vă întreb pe amândoi. Să ne imaginăm că Grecia intră în incapacitate de plată și va intra, probabil într-un mod organizat, să sperăm că într-un mod organizat, cum se va folosi capacitatea FSM și uh, MESF în acest uh, caz. Cum uh, se vor aloca finanțările? Și, în sfârșit, domnule Buti, spuneți că sunteți atent la echitate. Aș vrea să ne spuneți care sunt măsurile practice care arată că Comisia Europeană este uh, conștientă și sensibilă la nevoile populației defavorizate. An Antalin. Mulțumesc. S-au pus uh, aici multe întrebări interesante. aș vrea să ni se explice cum anume acest instru uh, instrument de stabilitate va opera. Intervențiile pe piața secundară se fac uh, în ce relație cu BCE? Fondul European de Stabilitate Financiară este deja mecanismul european este deja finanțat în parte de bugetul european. Aș vrea să știu care sunt relațiile cu instituțiile europene, cu Parlamentul și cum se definește condiționalitatea. În uh, aceste zile s-a menționat și altă întrebare, care ar trebui să fie um, bugetul mecanismului de stabilitate, care este capacitatea de care dispune la ora actuală, având în vedere retrogradarea uh, notelor. Elise. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezență. Sunt aici. Vă mulțumesc pentru prezență și aș vrea să vă rog să priviți în urmă și să faceți un bilanț al procesului prin care am trecut. Vreți să puneți la îndoială cifrele care au fost menționate de antevorbitorii mei. Însă chiar și fără cifre, trebuie să recunoașteți că prețul împrumutului acordat unor țări ca Grecia și Portugalia, calendarul și măsurile propuse sau impuse toate acestea nu aveau cum să funcționeze. Ca economiști trebuie să știți acest lucru. Asta este realitatea. Nu a funcționat niciodată așa ceva pentru nimeni. Vorbiți despre reforme structurale, dar reformele structurale se fac în foarte mult timp și durează foarte mult până când se transformă în competitivitate. Pe termen, scurt, pe termen scurt asistăm la recesiune. Am fost pentru uh, stimularea creșterii economice, a creării de locuri de muncă. Nu s-au stimulat aceste uh, elemente și acum se vine cu o nouă dimensiune restrictivă, pactul bugetar, care pune din nou accentul pe ajustările pe termen scurt și cu, uh, pune accentul pe respectarea deficitului. Oare nu e cazul să recunoaștem că spreadurile cresc? Mecanismele de protecție nu au funcționat, recomandările nu au funcționat. Oare nu e timpul să dăm dovadă de creativitate și să nu uh, abordăm problemele în niște moduri care nu aduc soluții lipsește elementul creștere economică, lipsesc stimulentele. Practic cerem acestor țări să strângă centura, să strângă cureaua și în toate aceste țări se reduce creșterea economică. Suntem într-o spirală recesionistă. Nu există nicio cale de ieșire decât dacă luăm măsuri foarte diferite și stimulăm o soluție la probleme. Aceasta este uh, convingerea mea. Nu există niciun element de stimulare a creșterii economice. Nu putem continua cu aceste măsuri restrictive peste tot în Europa și mai ales peste tot în zona euro. Îmi cer scuze, însă nu am putut abține să nu vă spun aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult. Mai așteaptă și alte persoane și interpreții mai acordă 10 minute. Dacă nu terminăm în 10 minute, vom continua în engleză, pentru că discuția e prea interesantă pentru a o opri. Mulțumesc. Vă uitați la ceea ce spun economiștii. Întrebarea este însă dacă există un efect expansionist al măsurilor de austeritate și al uh, sprijinului financiar acordat din aceste instrumente. Ați putea să um, ne spuneți care este calendarul uh, în care s-ar putea obține rezultate? Mulțumesc. Aș vrea să pun două întrebări simple și să nu repet preocupările pe care le-a menționat uh, Eliza Ferera. După părerea dumneavoastră, Banca Centrală Europeană ar putea să devină un uh, creditor de ultimă instanță pe viitor? Vi se pare o opțiune posibilă? Vorbim despre viitorul datorilor suverane. Ce părere aveți despre propunerea făcută de un grup german de experți? Experți care propun să se creeze un fond care să cumpere devize peste 70%, un fond de salvare care să fie instituit pentru o perioadă limitată de timp. Vă mulțumesc că sunteți prezenți aici pentru a discuta cu noi, având în vedere că informațiile din presă sunt foarte opace. Am o întrebare foarte precisă legată de funcționarea viitorului mecanism european de stabilitate. În primul rând, cine va garanta acest mecanism? Nu îmi spuneți bugetul comunitar. Banca Centrală Europeană va garanta acest mecanism, așa cum uh, sugera un coleg, sau uh, alt mecanism? Și care vor fi titlurile emise de acest mecanism? Pentru că vor trebui mobilizate fonduri pe piețe. Este un embrion de euroobligațiuni și în cazul acesta ar trebui să pregătim Uh, acest lucru. Vă pun întrebarea pentru că actualul fond de stabilitate financiară este foarte îngrijorător. Statele nu pot să-l garanteze pentru că traversează o criză a finanțelor publice. Banca centrală, băncii centrale i s-a interzis să-l garanteze și efectul de pârghie pe care l-ați menționat mi se pare o aventură, pentru că asta înseamnă să securitizezi uh, datorii mai mult sau mai puțin riscante pentru a mobiliza pe piețe produse sub forma produselor derivate. Și știm de la episodul subprime încoace că acest tip de produse au dus la uh, contagiune uh, pe bilanțul financiar al actorilor din uh, lumea întreagă. Deci eu sunt îngrijorat și aș vrea să știu dacă ne puteți spune mai multe. Roberto. Mulțumesc. Nu vreau să revin asupra motivelor menționate de colegul Bulman, care limitează rolul posibil al fondului și al mecanismului, mai ales prin natura interguvernamentală de gestiune. Așadar, se impun limite. Sunt afectate garanțiile, refinanțările în statele membre. Aș dori și eu să evoc provocările viitorului. Revenind asupra unor puncte care au mai fost menționate. În primul rând, propunerea transformării băncilor. Din ce motiv, dacă există vreun motiv, motiv juridic, motiv politic, economic, din ce motiv nu s-a luat în considerare această idee până acum? Vorbitorul se întrerupe. A, astfel am putea să avem o legătură cu BCE. Acum, întrebarea pentru domnul Butin, Cartea Verde a Comisiei acest mecanism este trecut separat. Nu avem o evaluare pentru această bază juridică. După părerea mea, ă, s-ar permite astfel ă, implementarea sa în mod constant. S-ar oferi o garanție comună care ar necesita poate o reformă a tratatelor. Este un punct central. Aș vrea să știu ce opinie are Comisia. În al treilea rând, mecanismul comunitar. Avem o evaluare, o evaluare a comisiei, o estimare a implicațiilor economice, un plan legat de buget, de resursele proprii, de diferitele instrumente politice ca să ajungem la o consolidare a acestui mecanism. Doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor care au venit astăzi aici. Mâine guvernul irlandez va uh, preda 1, 125 de miliarde unor uh, creditori uh, nesiguri și în martie le vom da 31 de miliarde pentru creditele noastre din banca respectivă. Plătim o rată a dobânzii de 8,6% Costul total al salvării unei bănci pentru 4 milioane de persoane este de 47 de miliarde de euro. Asta e doar o bancă și mai sunt multe altele. Prima mea întrebare este cum se poate justifica ca un stat să treacă prin aceste uh, adaptări și în același timp să îi se ceară astfel de rate enorme ale dobânzii? În al doilea rând, ne-ați spus că ajustarea din Irlanda funcționează. Aș vrea să funcționeze. Aș vrea că atunci când mă opresc colegii pe hol și îmi spun că lucrurile merg bine în Irlanda, să le pot spune da, așa e, pentru că ne dorim cu toții, dorim cu toții să meargă lucrurile, dar nu merg. Datoria creștere, crește, produsul național, venitul național brut la fel scade și uh, singurul punct luminos la orizont sunt exporturile, care în ultimele cinci luni au scăzut sub media europeană. Toți colegii au vorbit despre uh, recesiune. Dacă se poate să fie cineva în recesiune, noi suntem aceia. Nu vă pot lăsa să spuneți că aceasta e situația și că e bine și să-i convingeți pe cei de aici că așa e când nu e așa. Nu sunt membra comisiei și mă bucur că mi s-a dat șansa să vorbesc. Avem pachetul de șase măsuri și pactul bugetar. Și da, trebuie să respectăm regulile, dar trebuie să știe colegii că între 2002 și 2008 Irlanda a respectat pactul de stabilitate și creștere. S-a descurcat mult mai bine și decât Germania și decât Franța, însă acest lucru nu ne-a salvat când s-a făcut analiza finală. Deci, da, trebuie să respectăm regulile, sunt de acord, dar dacă acum nu avem un fel de creștere sau un fel de stimulent și dacă nu ni se iartă cumva datoria, mă tem enorm că vom fi condamnați să devenim un stat vasal timp de o generație. Much. Mulțumesc foarte mult! Am avut de discuții foarte clare aici, toți membrii au vorbit pe șleau. Cred că e bine, e corect să spunem că sunt multe puncte comune între ce am spus noi și uh, mă bucur că cei doi experți sunt prezenți și cred că trebuie să căutăm uh, să obținem niște răspunsuri directe. În ceea ce privește ratele dobânzii, trebuie să ne ocupăm de ele, asta e. Uh, s-au făcut credite când statele respective aveau uh, 3% în plus, n-ar fi trebuit poate să se facă așa, trebuia să se facă acolo o ajustare și chiar și aceasta ar fi fost suficientă ca să salveze situația. Mai avem 10 minute la dispoziție. Nu știu cine vrea să, începe, să înceapă. Klaus. Brief, given... Mulțumesc, voi încerca să fiu succint. Dată fiind multitudinea întrebărilor, voi încerca să mă încadrez în timpul alocat. S-a vorbit despre Irlanda. Pot să vă spun care este opinia la Eurogrup. Uh, Troica susține că programul irlandez funcționează asta. Nu înseamnă că populația nu are de suferit, dar ideea este că până la urmă programul își atinge, își atinge scopul, sectorul bancar a fost restructurat. Sperăm ca deficitul de cont curent să uh, o țină în continuare așa, pentru că acum a trecut pe surplus și sperăm să existe o evoluție pozitivă. Competitivitatea comercială și ea crește. Știm că jumătate din competitivitatea pierdută, pierdută mă scuzați, în uh, prima jumătate a anului a fost uh, recuperată pe parcurs. Așa că suntem uh, într-un proces de evoluție și sigur, populația suferă acum, pentru că a trebuit să fie tăiat venitul oamenilor. Să nu ne facem iluzii că a fost dificil, dar Irlanda progresează foarte bine. După cum a spus și dumneavoastră, protecția de tip firewall nu funcționează, uh, rata dobânzii a fost uh, înjumătățită, anul trecut era 14%, acum 7% pentru obligațiuni. Piețele realizează asta și se resimte efectul. Deci nu putem să spunem că peste tot avem doar uh, evoluții, pentru că rata dobânzilor a scăzut în ultimele săptămâni. Cam atât în ceea ce privește uh, evaluarea generală. Cu privire la chestiunile mai uh, specifice, de detaliu, domnule Bulman, nu cred că putem să susținem că costul organizării FSF într-o manieră interguvernamentală este mai ridicat decât dacă am fi procedat într-o manieră comunitară. Nu cred că Mm, putem să susținem că costurile sunt mai ridicate din cauza că avem o metodă interguvernamentală. În urmă cu aproape 2 ani, singura manieră de a acționa urgent a fost prin procedura interguvernamentală. Știți că FSF a fost uh, un fond organizat uh, potrivit legii private din uh, Luxemburg, Uh, e vorba despre um, o metodă care a putut fi urgentată. Dacă am fi aplicat o altă metodă, atunci uh, acest fond nu ar fi fost uh, disponibil la momentul oportun. Referitor la licența bancară pentru FSF și ESF, um, cred că Majoritatea oamenilor, atât cei de la Banca Centrală Europeană, cât și din statele membre, consideră că ar trebui să existe o diviziune clară a muncii în ceea ce privește ă, politicile fiscale și celelalte. E un principiu economic sănătos și singurul prin care putem să garantăm independența Băncii Centrale Europene în continuare. Banca Centrală Europeană este ultimul, ă, ultima instituție la care se face apel, e foarte clar cei de la Banca Centrală Europeană au uh, întreprins acțiunile necesare, mai ales în ultimele săptămâni, dar să nu uităm că uh, BCE nu este ultimul, ultima la care se face apel în ceea ce privește datoria suverană. De partea juridică, dacă EFSF și Fondul de Stabilizare ar fi să aibă o licență bancară, atunci structura lor s-ar apropia foarte mult de uh, structura monetară a guvernelor și știm prea bine, prin tratatul european, e interzis o asemenea practică. Mai mulți vorbitori au întrebat și uh, cum putem să utilizăm uh, cât mai eficient uh, resursele rămase la cele două fonduri. Unii au întrebat uh, dacă nu am putea să utilizăm acești bani pentru recapitalizarea băncilor sau pe piața secundară. Depinde de, unde, depinde de nevoie. Uh, Deocamdată, dacă analizăm doar FESF, uh, ne-am uh, angajat doar cu 10% din capacitatea de creditare, 30 de miliard, 43 de miliarde în următorii 2 ani pentru Irlanda și Portugalia, dintr-un total de 440. Iar în ceea ce privește Grecia, situația este diferită. Vom avea 253 de miliarde rămase și nu știm exact cui vor reveni acești bani, cine va avea nevoie de ei. Poate că va apărea o altă țară care va avea nevoie de asistență financiară. Nu știm, de fapt, dacă va fi uh, vreo țară în această situație și dacă da, atunci nu știm cu ce probleme se va confrunta. Poate vor fi probleme în sectorul bancar și atunci va trebui să recapitalizăm uh, băncile. Sau poate va fi o țară care va avea nevoie de reducerea ratelor dobânzilor pe piața secundară și va trebui să intervenim acolo. Totul depinde de mm, țara care va veni înainte cu o solicitare. Poate nu va veni nimeni. Ideea este că e prematur să ne exprimăm acum. Mă opresc aici și dacă am omis ceva, cu siguranță Marco va acoperi lacunele. Mulțumesc! Candor, uh... Mulțumesc! Mă bucur că ați pus atâtea întrebări și mă bucur că discutăm cu adevărat deschis, pentru că, într-adevăr, opțiunile cu care suntem confruntați sunt foarte dificile și pentru state și pentru instituțiile europene. Așadar, e important să uh, privim uh, realitatea în ochi. Aș vrea să fac niște comentarii de ordin general înainte de a trece la câteva subiecte menționate aici mai specifice. În primul rând, prin un principiu general, generic, dacă pot să-i spun așa, dar vreau oricum să-l repet. Ideea că disciplina fiscală și echitatea sunt uh, principii opuse și deci nu pot fi îndeplinite în același timp este o greșeală. E clar greșit și cel mai frapant exemplu, cele mai frapante exemple din Europa sunt reprezentate de statele nordice, care stau foarte bine la capitolul disciplină fiscală și în același timp garantează și un nivel foarte înalt de garantare de distribuire, mă scuzați, echitabilă a resurselor. În al doilea rând, în legătură cu politica fiscală și uh, presiunea pe care aceasta o aduce asupra uh, veniturilor și asupra creșterii. Strategia fiscală din Europa nu este una de reduceri peste tot, uh, fără diferențiere. Ecofin a stabilit mai multe principii privind uh, politica fiscală în conjunctura actuală. E clar că majoritatea statelor au datorii prea mari și nu există nicio posibilitate de a reduce uh, sau de a bloca creșterea datoriei. Deci, politica fiscală trebuie să uh, vizeze consolidarea, însă anumite state vulnerabile pur și simplu nu au de ales pentru că nu au niciun alt uh, fel de acces la piață și trebuie să recâștige încrederea, iar alte state au o marjă mai mare de manevră și pot să respecte uh, o tendință negativă a deficitului structural și atunci factorii de stabilizare structurală trebuie să intervină. E important să se înțeleagă din acest punct de vedere poziția fiscală europeană. Pentru noi este extrem de importantă calitatea și alcătuirea uh, fiscalității. Știm că este importantă durabilitatea, creșterea și echitatea și că din aceste puncte de vedere nu toate strategiile sunt uh, identice. Prin strategia noastră Europa 2020 am uh, stimulat statele membre să ia uh, deciziile cele mai înțelepte. Este foarte clar și în acest uh, sens îl susțin pe Klaus, este clar că pentru state ca Irlanda, Portugalia, Grecia și altele, Perioada prin care trecem acum este una extrem de grea. Însă nu avem cum să vedem pe deplin rezultatele măsurilor luate. Cred că uh, s-au uh, introdus condițiile preliminare pentru stimularea concurenței și uh, mai ales e valabil acest lucru pentru Irlanda. Și aș dori să mă refer la un caz specific. Este vorba de un program care a uh, trecut prin întregul ciclu despre care vă vorbesc, Letonia. Acest stat a trecut printr-o perioadă de adaptare care a fost foarte dură și apoi și-a recâștigat competitivitatea, a redus deficitul bugetar, a redus deficitul de concurent, a trecut pe excedent și a ajuns la o rată de creștere foarte sănătoasă. Acum, într-adevăr, trecem printr-o perioadă globală de lentoare, însă statele pot să-și recâștige accesul la piețe și, în anumite cazuri, chiar mai repede decât uh, ne așteptam. Imigrația din Letonia a fost de 100 de mii de persoane. Unde se vor duce ele, aș vrea să știu, intervine un deputat. Eu am fost în Letonia și am văzut că 100 de mii de persoane au plecat de acolo dintr-un stat cu o populație de un pic peste 2 milioane. E, mobilitatea e mobilitatea, nu avem ce să-i facem. Dumneavoastră, în cazul Letoniei, puteți vedea că atunci când am implementat programele, a trebuit să corectăm intenția inițială a guvernului. insist că trebuie să avem aceste uh, programe de austeritate mai echitabile, mai echilibrate, pentru că guvernul voia să taie numai de la cheltuieli și nu se poate așa ceva. Deci noi am făcut presiuni ca să se introducă și măsuri de creștere a veniturilor, ca să garantăm mai multă echitate și să nu luăm măsuri doar care să afecteze cheltuielile.